deschid uh, sesiunea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Aș dori să urez mai întâi tuturor membrilor acestei comisii, colaboratorilor și funcționarilor care ne sprijină, precum și observatorilor care urmăresc lucrările acestei comisii, aș vrea să le urez tuturor un an foarte bun lor înși și uh, familiilor lor. Ne-am întrunit astăzi pentru a-l audia pe comisarul desemnat, comisarul însărcinat cu afaceri sociale și ocuparea forței de muncă, domnul Laslo Andor, căruia urez uh, bun venit în această comisie pentru prima dată, sper că nu și ultima, și aș vrea să amintesc regulile care guvernează această audiere. Prima regulă, comisarul a răspuns la întrebările pe care i le-am pus în uh, cadrul definit. Aceste răspunsuri au fost distribuite colegilor după ce au fost traduse în toate limbile Uniunii Europene și, de asemenea, secretariatul a făcut o evaluare critică, o evaluare exigentă în spiritul parlamentar care a fost distribuită deputaților. Știți cum funcționează lucrurile, comisarul are 10 minute pentru a face observații introductive, după care fiecare responsabil de grup politic din comisia noastră va putea pune o întrebare, va urma un uh, tur uh, în funcție de regula DONT și la sfârșit vom da cuvântul colegilor din Comisia FEM și din Comisia Cultură, comisii participante. În ceea ce privește întrebările adresate comisarului, fiecare parlamentar are un minut la dispoziție pentru a pune întrebarea, iar comisarul are două minute pentru a răspunde. Autorul întrebării poate să revină, însă nu pentru a pune o nouă întrebare, ci pentru a completa răspunsul uh, comisarului pe aceeași temă, timp de un minut, și comisarul are un minut pentru a reacționa la această intervenție suplimentară a deputatului. Va urma intervenția deputaților din Comisia pentru Femei, 10 minute, precum și a 15 minute, pardon, pentru Comisia FEM și 10 minute Comisia Cultură și apoi comisarul va avea cuvântul pentru o scurtă concluzie. Domnule comisar, curriculumul dumneavoastră a fost distribuit tuturor deputaților. Deputații sunt deci gata să vă asculte și vă dau cuvântul pentru cele 10 minute introductive, aveți ceasul lângă dumneavoastră. Dacă vă depășiți timpul, din păcate voi fi nevoită să vă întrerup. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Stimați deputați, este o adevărată onoare pentru mine să vin în fața dumneavoastră în calitate de comisar desemnat. Parlamentul European este instituția care reprezintă cetățenii europeni și îmi revine o răspundere majoră. Au trecut 15 ani de când am vizitat pentru prima dată Parlamentul European, la vremea respectivă participând la o conferință internațională. La vremea respectivă, conferința își propunea să răspundă la întrebarea dacă uh, realizările sociale pot fi consolidate în Europa. Astăzi încerc să dau un răspuns la aceeași întrebare, însă într-o Uniune extinsă. Nu mai sunt uh, membrul unui grup de cercetători din afara Uniunii Europene, sunt persoana care se va ocupa de ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Fac parte din uh, generația care a traversat schimbări majore în Europa de Est. Generația care a considerat întotdeauna aderarea la Uniunea Europeană ca pe un uh, scop esențial și ca pe o metamorfoză irreversibilă. Subliniez astăzi că suntem cetățenii Uniunii Europene care își propune, printre altele, promovarea bunăstării și prosperității cetățenilor ei. Acest lucru este stipulat clar de tratatele Uniunii Europene și aș vrea să promovez acest obiectiv în calitate de membru al Comisiei Europene. Doamnă președintă, stimați deputați, voi continua în limba engleză. Aș vrea să îmi uh, subliniez dorința de a consolida dimensiunea socială a Europei. Nu pot face acest lucru decât cu sprijinul, cooperarea și călăuzirea dumneavoastră. Lupta împotriva șomajului și uh, provocările sociale reprezintă o sarcină complexă. În actualul context de criză, sarcina aceasta este de-a dreptul uh, anevoioasă. De aceea, trebuie să spunem adevărul în mod clar la nivel european. Europa traversează cea mai gravă criză economică și financiară de la Marea Depresiune. Șomajul și sărăcia iau amploare și afectează lucrătorii, șomerii și familiile. Cei mai vulnerabili sunt cei care au dificultăți în această criză. Tinerii, persoanele vârstnice, pensionarii, persoane cu handicap, părinții singuri, migranții și cei care locuiesc în uh, zone defavorizate. Tulburările recente au arătat care sunt aturile modelului social european. Însă, în contextul economic uh, actual, viabilitatea pe termen lung a modelului social este sub semnul întrebării. De aceea trebuie să găsim un răspuns echilibrat la această criză, în așa fel încât să ne consolidăm poziția. E nevoie de acțiuni imediate. Principala noastră misiune este de a stopa pierderea de locuri de muncă și de a facilita accesul pe piața muncii. Există și alte provocări, îmbătrânirea populației, tehnologiile în schimbare, schimbările climatice, viabilitatea sistemelor de pensii. Stoparea pierderii de locuri de muncă și crearea unor economii inclusive necesită o abordare cuprinzătoare în următorii 10 ani. Strategia europeană 2020 poate să reprezintă o viziune pentru întreaga Uniune ne propunem să valorificăm la maxim instrumentele și parteneriatele de care dispunem, să colaborăm împreună cu Parlamentul European, cu Consiliul, cu partenerii sociali și cu colegii din Comisie pentru a promova o dimensiune socială puternică a modelului european, o Europa mai echitabilă, mai viabilă și mai participativă. O Europa mai echitabilă, prin crearea de oportunități de ocupare pentru toți, oferind acces la educație și pregătire profesională, împiedicând discriminarea, inclusiv discriminarea la locul de muncă, promovând sănătatea și siguranța la locul de muncă și promovând furnizarea de servicii sociale de calitate și accesibile. Printr-o Europa viabilă, înțeleg o gestionare a pieței muncii care promovează o economie inteligentă și crearea de locuri de muncă Uh, care să susțină mediul înconjurător. Crearea unui mediu corect pentru, o, pentru ca oamenii să rămână activi la vârste înaintate, flexicuritatea, precum și uh, tranziția prin uh, dezvoltarea de abilități noi și pregătirea profesională de-a lungul întregii vieți. Printr-o Europa participativă înțeleg, înțeleg folosirea metodei deschise de coordonare în ceea ce privește incluziunea socială și protecția socială, promovarea dialogului social, așa cum este el prevăzut în uh, Tratatul de la Lisabona, promovarea gestiunii sociale responsabile a schimbărilor industriale, incluzând uh, promovarea răspunderii sociale corporative, precum și încurajarea creării de consilii de întreprindere. Pentru aceasta Vom avea nevoie de o politică monetară și economică adecvată, de o politică industrială și de o politică în domeniul educației. Voi coopera așadar îndeaproape cu colegii mei comisari. Pentru a face în așa fel încât această viziune să devină o realitate, trebuie să avem o abordare înțeleaptă și curajoasă și trebuie să coordonăm toate instrumentele de care dispunem. În primul rând, instrumentele politice. Comisia joacă un rol important în ceea ce privește facilitarea consultării și coordonării în domeniul politicii sociale și ocupării. Putem susține această consultare cu date, analize, precum și prin stimularea consensului. De asemenea, trebuie să pornim un dialog în domeniul social. Aceasta înseamnă să promovăm prioritățile politice legate de munca în condiții decente. Apoi avem legislația în domeniul muncii și în domeniul social. Această legislație trebuie să fie consolidată, directivele existente trebuie transpuse și implementate. De asemenea, trebuie să avem în vedere protecția lucrătorilor de riscurile la care sunt expuși la locul de muncă, precum și sporirea mobilității. Orice inițiativă legislativă va necesita evaluări de impact uh, social revizuirea directivei cu privire la timpul de lucru, de exemplu. De asemenea, directiva cu privire la detașarea lucrătorilor trebuie să fie revizuită. Sunt importante instrumentele financiare la nivel european, Fondul Social European, Fondul European pentru Adaptarea la Globalizare și Progress. Facilitatea pentru microcredite este în pregătire și sper că vom putea ajunge rapid la un acord. Comisia a propus deja să se folosească mai flexibil fondurile structurale și cred că trebuie să continuăm să căutăm modalități de a îmbunătăți eficacitatea, în așa fel încât fondurile să ajungă acolo unde le sunt cele mai necesare, prin simplificare și printr-o evaluare mai bună. Toate acestea fac parte din discutarea viitorului politicii de coeziune în 2011 și fac parte de asemenea din revizuirea bugetară. Domnilor și domnilor, succesul depinde de cooperarea dintre toți partenerii interesați, însă nu cred că se rezumă la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Înseamnă și îmbunătățirea vieților celor mai vulnerabili, inclusiv a romilor. Responsabilitatea societății este de a nu-i dezamăgi, pentru că ține și de solidaritate. Intenționez să cooperez strâns cu dumneavoastră, cu Parlamentul European, cu statele membre, cu partenerii sociali și cu societatea civilă. În următorii cinci ani voi coopera strâns cu dumneavoastră și cu Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale în special. Parlamentul European este temelia legitimității democratice. Lupta împotriva inegalităților sociale și excluderii înseamnă lupta împotriva diferitelor forme de discriminare și de aceea voi coopera cu Comisia FEM și cu Comisia pentru Cultură. Mă angajez să îmi folosesc abilitățile, experiența și angajamentul în serviciul Uniunii Europene voi da dovadă de curaj și devotament pentru a fi în slujba idealurilor europene și în special pentru a consolida coeziunea socială. Mă bucur că portofoliul meu se referă la oameni, la promovarea bunăstării lor, pentru că, practic, Europa a fost construită pentru oameni și nu trebuie să uităm acest lucru. Criza economică este o provocare enormă, însă cred că ne oferă nouă europenilor ocazia de a lupta pentru a construi societăți mai bune. Și aceasta este viziunea pe care o am în privința portofoliului meu. Vă mulțumesc pentru atenție și interes. Merci, monsieur le Selon la... Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la întrebările coordonatorilor. În numele PPE, domnul Ceavaori. Un minut. Mulțumesc. Domnule comisar, am primit răspunsurile dumneavoastră scrisă. Spuneți că una dintre prioritățile dumneavoastră este sporirea nivelului de ocupare și crearea de locuri de muncă. Spuneți de asemenea că aveți în vedere strategia 2020 și vedeți să, doriți să revizuiți directivele existente. Doriți de asemenea să colaborați cu Parlamentul European. Însă, dacă vorbim despre acordul cu Parlamentul European, acest acord nu se poate obține decât în cadrul procedurii de codecizie. Ori în februarie veți face o declarație cu privire la noile dumneavoastră idei. Ce a fost până acum a fost, însă m-aș bucura dacă pe viitor ne-ați informa în privința uh, acestei uh, strategii uh, revizuite cu privire la strategia legată de ocupare. Programul 2020 va fi una dintre cele mai importante sarcini ale Comisiei. Sunt de acord cu stimatul deputat atunci când spune că trebuie să revizuim munca de pregătire. Trebuie să fim foarte atenți și trebuie să implicăm pe deplin Parlamentul. Programul acesta va trebui să ne permită să depășim criza economică actuală. Este extrem de important. Pe termen lung, sunt încrezător că va exista un consens în comisie în ceea ce privește dimensiunea ocupării și consolidarea acesteia. Trebuie să ținem cont de experiența noastră trecută, trebuie să avem în vedere și programul de la Lisabona, care a fost uh, elaborat acum 10 ani și care dă rezultate. Însă e clar că trebuie să ținem cont și de criza economică. Dacă punem aceste aspecte în centrul activității noastre, cred că vom reuși să actualizăm legislația și vom putea să facem progrese. Doriți să completați? Mă bucur să aud că comisarul desemnat nu este mulțumit de felul în care au decurs pregătirile până acum, însă nu cred că am primit un răspuns la întrebarea mea. Nu mi este clar dacă atunci când vorbiți despre un acord de principiu, aveți în vedere o anumită metodă pentru a obține acest acord. Înainte de a prim, prezenta programul Comisiei, poate că ar fi o idee bună să-l prezentați Parlamentului. Vă pot promite că mă voi pronunța pentru un program care să modernizeze abordarea și sunt pentru un rol activ și pentru implicarea Parlamentului. Cred că trebuie să ținem cont de schimbările recente atunci când revizuim acest program. Dimensiunea ocupării trebuie să fie inclusă în toate politicile. Trebuie să ținem cont de dimensiunea ocupării atunci când elaborăm programe mai generale programele legate de protecția mediului și așa mai departe. Trebuie să ținem cont de schimbările structurale pe care le creează aceste programe. Mulțumesc. Domnul Alexander Circas. Domnule Andor, în primul rând, uh, fiți uh, binevenit. Sunt sigur că începem o era de cooperare și încercăm să promovăm modelul european. Cetățenii ne pun două întrebări. O întrebare legată de detașarea lucrătorilor după deciziile curții Există probleme de interpretare, interpretare a directivei. Punem sub semnul întrebării drepturi fundamentale care sunt prevăzute de Carta noastră și de Organizația Internațională a Muncii. Trebuie să eliminăm toate ambiguitățile și toate amenințările. Cetățenii ne pun întrebări și în privința politicii ocupării. Pentru că politica aceasta este legată de sănătate și de multe altele. Pe 15 septembrie Comisarul Barroso a promis o schimbare. Ne puteți vorbi despre directiva asupra detașării și uh, directiva asupra timpului de lucru și ne puteți vorbi despre schimbările propuse de comisie? Dați-mi voie să vorbesc în special despre directiva asupra detașării lucrătorilor. Cred că această legislație își propune două obiective importante, facilitarea mobilității și protejarea drepturilor lucrătorilor. Sunt de acord că în ultimii ani principala problemă care s-a pus a fost interpretarea acestor directive și ați făcut referi, referire la deciziile curții. Au existat uh, multe cazuri diferite și Multe cazuri nu sunt discutate în aceste foruri, însă pun probleme și lucrătorii detașați pot să ajungă la închisoare sau sunt implicați uh, în litigii. Cred că, în primul rând, ar trebui să facem o evaluare de impact social și ar trebui, de asemenea, să discutăm cu partenerii sociali pentru a vedea care este părerea lor. E nevoie de o abordare nouă asupra acestei chestiuni, asupra directivei, asupra timpului de lucru. În privința acestei directive asupra timpului de lucru, de asemenea e nevoie de o analiză de impact social și trebuie să lăsăm partenerilor social timpul necesar pentru a discuta. Se fac eforturi, sunt sigur, pentru a se ajunge la un acord, însă trebuie să ținem cont de faptul că modelul social european este divers Trebuie să ținem cont de principiul subsidiarității și cred că este important să avem așteptări realiste. Domnul Circas? Doamnă președinte, Mă bucur că nu dumneavoastră sunteți audiată, pentru că ați rata audierea dacă ați fi în locul uh, comisarului desemnat. Domnule comisar, vorbiți despre noi orientări în ceea ce privește afacerile sociale. Sunteți gata să cooperați cu deputații pentru ca dimensiunea socială și pentru ca drepturile lucrătorilor să fie avute în vedere, la fel ca și libertățile fundamentale și la fel ca și interesele economice ale Uniunii Europene? Aceasta este intenția mea. Am intenția să cooperez cu dumneavoastră și vorbim despre aspecte complexe, dar și aspecte mai simple în privința tuturor. Cred că este bine să discutăm cu deputații. Mulțumesc foarte mult! Doamna Harkin pentru grupul ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule comisar desemnat și bun venit la această audiere. Am două întrebări. Prima se referă la răspunsul dumneavoastră înscris la întrebarea 2, unde vorbiți despre importanța globalizării și unde vă referiți de legătura dintre politicile economice și sociale atât la nivel european cât și la nivel național. Și aș dori să ne spuneți mai multe despre această legătură explicită între cele două politici și care ar fi inițiativele pe care vă propuneți să le înaintați în domeniu. A doua întrebare se referă la familii. Se estimează că aproximativ 1 în că foarte mulți lucrători au de asemenea răspunderea, poartă răspunderea și pentru uh, membrii care depind de ei din familiile lor. Și în acest caz ar trebui să se pună problema flexibilității locului de muncă și o mulțime de alte probleme legate de, acești, uh, de aceste persoane. Nu găsim însă niciun fel de trimitere explicită în niciun document la aceștia și poate că ei ar trebui să se bucure de un sprijin și din partea și din, prin intermediul fondului social. În ce privește impactul globalizării, trebuie să ne folosim de toate instrumentele la dispoziția portofoliului, printre care fondul de adaptare la globalizare, care a fost uh, creat tocmai pentru a face față crizei, Fondul acesta poate fi utilizat în caz de relocări, relocări uh, precum și de, mm, în caz de uh, concedieri masive. Este, desigur, important să utilizăm toate instrumentele financiare care intră în competența portofoliului. De asemenea, trebuie să ne angajăm într-un dialog la nivel internațional, ba chiar global, aș spune. În urma crizei, avem acum o structură G20 în care miniștrii muncii vor fi de asemenea implicați. Primul astfel de eveniment va avea loc în aprilie la Washington. Acest dialog la nivel mondial va trebui să ofere drept rezultat ocaziile de a reprezenta, așa cum se cuvine, interesul și valorile europene pentru noi la uh, nivel internațional în domeniul social. Și acum, la a doua întrebare, în ceea ce privește uh, cei care îngrijesc de alți membri ai familiei. Este un subiect foarte important, pe care trebuie să-l avem în vedere cu mai multă seriozitate decât până acum. Și asta ține și de problema îmbătrânirii. În, popul, în Europa, avem o populație uh, în curs de îmbătrânire și pensionarii în special au nevoie de o îngrijire specială. E nevoie de noi, noi abordări, de noi instituții și trebuie să se acorde o atenție specială persoanelor vâsnice, lucru important pentru a li se putea oferi sprijinul necesar. Trebuie să avem în vedere subiectul acesta și din punctul de vedere al capacității fiscale a guvernelor. și recunoașterea activității acestor persoane care se îngrijesc de cei în vârstă în, la domiciliile lor ar fi o soluție foarte inteligentă de a rezolva problema. Mulțumesc, doamnă Harking. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsuri. V-ați referit la fondul de adaptare la globalizare. Poate știți că de curând această comisie a transmis către domnul comisar o scrisoare în care se vorbea despre anumite tensiuni în aceste politici. Doamna președinte, îmi pare rău, doamna Harkin, regula este de a nu adresa decât o singură întrebare și dumneavoastră sunteți la a treia. Domnul comisar s-a referit la acest subiect. Însă, dacă așa stau lucrurile, voi fi de acord cu doamna președinte. A doua uh, întrebare se referea la cei care îngrijesc de membrii ai familiei și dumneavoastră vorbeați despre viabilitatea sistemului de pensii și despre populația în curs de îmbătrânire. Sper, domnule comisar, că este o problemă în care veți include și aceste persoane, pentru că multe dintre ele uh, trebuie să renunțe la serviciu, își pierd uh, contribuțiile la pensie și așa mai departe și cred că și aceste persoane trebuie să asigure, să facă parte din preocuparea dumneavoastră pentru asigurarea viabilității sistemului de pensii. Desigur, Carta Verde, care va uh, ieși în curând în uh, primăvara acestui an, se va ocupa și de această problemă a pensiilor. Și cred că va trebui să vedem dacă nu putem să includem și aceste persoane în schemele de eligibilitate. Mulțumesc pentru grupul verzilor, doamna Jean Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne-a bucurat uh, ceea ce spuneați despre uh, ocuparea forței de muncă într-o abordare orizontală. Noi promovăm uh, incluziunea activă în toate domeniile relevante de politică. Ne preocupă în mod deosebit eroziunea graduală a competențelor din acest domeniu și am putea să dăm o mulțime de exemple din sănătate, din economie, însă mă voi referi la câteva lucruri la care v-ați referit și dumneavoastră legat de dezvoltare durabilă și schimbări climatice, care de asemenea prevăd obiective pentru 2020 va fi nevoie de schimbări uh, considerabile, nu numai din punctul de vedere al noilor tehnologii, ci și uh, prin trecerea la tehnologii care să se folosească de resurse mai eficiente. Toate inițiativele de până acum însă parcă ar fi fost luate de alte părți ale comisiei și nu de partea care se ocupă de ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Cum veți reuși să vă impuneți un rol uh, semnificativ în aceste domenii care se îndreaptă cumva parcă sunt, parcă sunt uh, susținute de cu totul alte părți ale comisiei? Cred că mai întâi de toate trebuie să stabilesc relații de colaborare bună cu ceilalți comisari. Nu e vorba neapărat de relații strict formale, ci și de o coordonare informală. Doamna Hidegard și domnul Potocnic ar fi persoanele cele mai potrivite pentru a colabora cu mine în domeniile la care v-ați referit dumneavoastră și sigur că vom putea, va trebui să analizăm ce putem să facem în domeniul locurilor de muncă verzi și pentru, și pentru ce am putea să folosim cât mai eficient fondul social european. Va trebui să vedem care sunt instrumentele financiare din acest portofoliu care ar putea să susțină modificările la care vă refereați dumneavoastră. Vreau să revin. Dumneavoastră vorbeați și de modalități informale de comunicare, dar noi am avut un fel de grupuri de lucru Aș dori să știu dacă pe acelea le veți promova sau alte inițiative și dacă grupurile de lucru sunt uh, opțiunea pentru care veți uh, merge. Uh, cum vom ști noi când se vor reuni ele, ce va fi pe agenda lor, toate aceste chestiuni care țin de transparență. Nu pot decât să vă repet că vă voi, voi, vă voi sta la dispoziție și voi fi Uh, gata să discut cu dumneavoastră despre orice progrese uh, înregistrează serviciile aflate în subordinea mea pe orice temă care interesează Parlamentul. Deci vă stau la dispoziție pentru uh, a vă informa cu privire la toate aceste chestiuni. Mulțumesc, doamna Gabriele Țimer, pentru grupul GUE. Bună ziua! Ne aflăm acum în Anul European de combatere a sărăciei și excluziunii sociale. Anul trecut, Parlamentul European a redactat un raport privind excluziunea și sărăcia, punând accentul pe sărăcia copiilor. Am solicitat atunci Comisiei să înainteze la rândul un raport privind sistemele de securitate socială. Pentru a vedea dacă ele ar putea să ofere mijloace de ajutor. S-a vorbit de uh, un, uh, sume minime pentru subzistență și s-a spus că trebuie să existe de asemenea o îmbunătățire a controlului metodei deschise de coordonare, în special în ceea ce îi privește pe copii. În calitate de candidat desemnat ce anume vă propuneți să faceți pentru a transpune în realitate toate aceste idei? Cred că trebuie să profităm de ocazia că anul acesta a fost dedicat combaterii sărăciei și excluziunii pentru a sensibiliza publicul în mod deosebit cu privire la aceste probleme extrem de stringente, iar Sărăcia copiilor este una dintre cele mai grave astfel de probleme. Se știe că un copil de 4-5 ani uh, la, la vârsta de 4-5 ani se cam hotărăște care va fi evoluția viitoare a unui copil. Toate acestea țin de mediul din familie, de condițiile sociale, și dacă nu le asigurăm un maximum de resurse, va fi foarte greu să aibă un viitor fericit. Important este ca uh, în cadrul metodei deschise de coordonare să încercăm să colectăm date și să oferim statelor membre analize Există destul de, o experiență destul de bogată în acest domeniu și cred că metoda deschisă de coordonare va putea să aducă la cunoștința publicului aceste exemple, aceste cunoștințe și să ducă la un schimb de bune practici, determinând statele membre să stabilească ținte, obiective. Trebuie ca guvernele să își urmărească cu seriozitate obiectivele pe care și le propun și asta ne vom strădui să încurajăm. Doamna Țime, doriți să reveniți cu o întrebare? Eu doream să mă refer în special la contribuția Comisiei la apariția și la existența unor norme sociale minime, la existența unor criterii de bază care să uh, permită identificarea zonelor unde trebuie să se intervină cât mai rapid. Sunt foarte multe organizații care au atras atenția asupra faptului că acum, în condițiile acestea de iarnă, sărăcia energetică, așa numită energetică, este în creștere. S-au făcut o serie întreagă de propuneri din partea acestor organizații și aș dori să știu dacă dumneavoastră veți pleca urechea la propunerile acestora și dacă veți prezenta la rândul vă inițiative concrete. Nu am studiat modul în care se face legătura între energie și sărăcie. Eu cred că există probleme foarte grave și alte probleme foarte grave într-o serie întreagă de regiuni. Sunt multe regiuni din multe state membre unde acestea există, unde există probleme fundamentale, cum ar fi lipsa de locuri de muncă, lipsa de uh, servicii de sănătate uh, și de servicii de educație, uh, asupra cărora trebuie să ne aplecăm. Trebuie să avem o viziune de ansamblu și sunt de acord cu dumneavoastră că aceste noi probleme trebuie incluse în viziunea noastră. Mulțumesc, domnul, domnul Roger Elmer, pentru grupul ECR. Er. Mulțumesc! Domnule Andor, noi, în grupul conservatorilor din Parlamentul European, suntem foarte preocupați de impactul politicilor privind ocuparea asupra mobilității. Constatăm că există foarte multe norme care creează costuri foarte mari pentru uh, ocuparea forței de muncă și scad mobilitatea. Există o, tot felul de directive, printre care actuala propunere pentru lucrătoarele uh, însărcinate. Însă, cred că toate acestea nu, au, nu prea au rost vedeți că uh, creșterea costului locurilor de muncă reduce cererea pentru locuri de muncă și uh, crește șomajul. Și pune astfel pova o povară semnificativă asupra uh, statelor membre, asupra guvernelor. În ceea ce privește fondul pentru adaptarea la globalizare, credem că este mult prea redus pentru a avea un impact semnificativ și uneori nu face altceva decât să, trans să uh, mute uh, locurile de muncă dintr-o țară în alta. Cum veți soluționa dumneavoastră toate aceste probleme? Eu nu cred că e vorba de a pune uh, povere asupra companiilor, ci de a apăra mm, uh, lucrătorii și de a le asigura condiții corecte de siguranță și sănătate la locul de muncă. Sunt lucruri importante, chiar dacă politicile de ocupare și, de, uh, și politicile sociale presupun și dimensiunea subsidiarității și guvernele sunt răspunzătoare de acestea. Trebuie însă să acordăm atenție și la nivel european cu multă responsabilitate acestor chestiuni. Eu sunt economist, e adevărat, nu văd însă munca ca pe o marfă. Atunci când discutăm despre prețul la mobilă, la mașini, la cărți, există o marjă mai mare de manevră pentru prețuri față de momentul în care discutăm despre prețurile uh, pentru locurile de muncă. Vorbim aici despre veniturile familiei, familiilor, despre mm, bunăstarea familiilor și deci trebuie să facem o distinție între prețul uh, forței de muncă și prețul al mărfurilor. În ceea ce privește fondul uh, de adaptare la globalizare, este un instrument destul de nou și cred că va trebui mai întâi să adunăm și să digerăm toate experiențele și cunoștințele adunate. În principiu, sunt de părere că este o, un pas inovator uh, și util și abordează problema persoanelor care au uh, fost concediate. Acesta este obiectivul său. va trebui să analizăm această problemă serios, dacă considerăm că există probleme. Dar înainte de a îmi forma o opinie fermă, va trebui să analizez lucrurile mai de aproape. Mulțumesc, domnule Andor. Se pare că nu vreți să acceptați faptul că creșterea drepturilor celor care lucrează are un, efect, are un impact asupra reducerii uh, uh, posibilității de a se angaja celor care sunt în șomaj, deci creșterea șomajului. Cred că pur și simplu refuzați să vedeți care sunt realitățile de pe piața forței de muncă. Înțelegem că negați cu tărie faptul că ați fost membru al uh, Partidului Comunist, dar dumneavoastră ați lucrat pentru un uh, ziar de stânga, vă opuneți uh, NATO, lui NATO, vă opuneți criteriilor de la Maastricht și altor lucruri. Credeți că, nu credeți că o bună parte din acest parlament consideră că uh, aceste lucruri ar putea să pună sub semnul întrebării uh, calificarea dumneavoastră pentru a ocupa acest post? Mă tem că ceea ce spuneați dumneavoastră este un fel de portret caricatural și mult exagerat. Este, induce cumva în eroare și nu cred că într-un minut sau un minut și jumătate aș putea să răspund tuturor acestor acuzații, uh, ar trebui să le răspund și să le discut uh, unul câte unul. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Mara Bizotto Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Dumneavoastră ați spus că vă propuneți ca inițiativele Comisiei să, reflecteze întotdeauna, să reflecte întotdeauna nevoile lucrătorilor. Însă nu țineți seama de problemele care se leagă de migrația extracomunitară în țările Uniunii Europene. Vorbiți foarte mult de locuri de muncă, de sărăcie, de situația lucrătorilor, se pare însă că nu v-ați aplecat deloc asupra importanței reducerii, poate chiar până la zero, a migrării Uh, în țările europene care își pierd locurile de muncă în favoarea acestor migranți. A lăsa migrației uh, porțile deschise va însemna că nu există suficiente locuri de muncă pentru toți în Europa. Creăm astfel premisele unor conflicte sociale și premise pentru excluziune. Nu cu multă vreme în urmă, domnul Barroso a spus în fața grupului politic din care fac parte că imigrația reprezintă o resursă pentru Europa și încă de atunci am spus că nu așa stau lucrurile. Vă mulțumesc. Domnule comisar, aveți două minute. În ce privește imigrația, eu nu sunt deloc uh, un susținător al conceptului fortăreței. Cred că imigrația trebuie să fie considerată ca problema complexă care este uh, și abordată în contextul economiei globale. Nu trebuie privită doar ca pe o problemă, ci și ca pe o resursă. Faptul că există migrație duce la existența unor societăți mai bogate. Ei vin, migranții vin cu noi capacități, cu noi uh, viziuni, iar în istoria umanității migrația a creat foarte adesea tensiuni. Însă merită să constatăm că există întotdeauna și un aspect pozitiv al acestui fenomen. E adevărat că în ultima vreme și în special în țările în care regimul Uh, privitor la migrație a fost mai liberal, au existat dificultăți. Atât migranții din prima cât și din a doua generație nu s-au putut integra foarte ușor în societate și cred că trebuie să analizăm, să acordăm mai multă atenție acestui aspect. De aceea, domnul președinte al Comisiei a hotărât să uh, transforme incluziunea într-o prioritate și a inclus-o în portofoliul meu. Va trebui, deci, să acord o atenție deosebită acestui aspect, însă nu cu intenția de a stimula excluziunea. Aici va trebui să colaborez cu doamna Malmström și cu doamna Reding pentru a vedea cum se pot armoniza aspectele sociale și juridice, legislative, în mod coerent. Mulțumesc! Asta înseamnă că va exista o revizuire aprofundată a politicilor pentru migrație. Și aș vrea să vă adresez o altă întrebare acum. Multe persoane aflate în dificultate s-au putut uh, apăra de criză prin, cu ajutorul sprijinului oferit de familii și datorită unui nivel redus de îndatorare. Doamna președinte, îmi pare foarte rău, nu aveți dreptul decât la o întrebare și la completarea acesteia. Dar aceasta este o solicitare, o întrebare suplimentară, care are însă legătură cu cea anterioară. Criza ne-a permis să vedem cât de important este din punct de vedere social familia tradițională. Este un adevărat bastion moral și social. Ce veți face pentru a susține familiile, ținând seama de importanța pe care o au familiile în atenuarea efectelor crizei economice? Sunt de acord că trebuie să acordăm atenție familiilor. Cred că acest portofoliu, pe termen lung, va trebui să se uh, implice într-un fel sau altul în sprijinirea familiilor, dar nu direct, ci va trebui să sus susținem guvernele să le ajute și să acorde mai multă atenție familiilor încurajându-le să uh, susțină familiile cu mai mult de doi copii, care deseori se pot confrunta mai ușor cu situații dificile. Vă mulțumesc! Am încheiat acum intervențiile domnilor coordonatori și trecem la întrebările adresate de ceilalți membri ai acestei comisii. Mai întâi, dau cuvântul doamnei Sari Esaia din partea grupului PPE. Vă mulțumesc! Domnule Ander, pentru această fin criză financiară, pentru a ieși din această criză financiară, avem nevoie de o strategie clară pentru a susține competitivitatea uh, întreprinderilor europene și combaterea șomajului. Cum vedeți instrumentul flexicurității în favoarea companiilor europene și aș dori ca în răspunsul dumneavoastră să ne dați o definiție a flexicurității din punctul dumneavoastră de vedere, fiindcă am impresia că fiecare înțelege acest concept în mod diferit și la rândul dumneavoastră ați spus în, răspun, în, răspunsurile, în răspunsul dumneavoastră în scris că veți susține flexicuritatea dacă ea va fi corect interpretată. Păi când va fi ea corect interpretată? Flexicuritatea este un termen dificil. De exemplu, în limba mea maternă e foarte greu de eh, tradus E practic imposibil. De fapt, e vorba de o combinație între două concepte, securitate și flexibilitate. Și el s-a creat pentru că a trebuit să recunoaștem că dacă punem accentul în mod excesiv pe oricare dintre cele două, atunci impietăm asupra obiectivelor mai largi pe care le au, le au politicile de ocupare a forței de muncă și de protecție socială. De aceea va trebui să abordăm cele două concepte în mod simultan, asta însă nu înseamnă, și de aceea mă și refeream la eventualele interpretări greșite ale termenului, asta spuneam nu înseamnă că ar fi vorba doar de o responsabilitate individuală. Este vorba de modul în care sunt organizate companiile, despre crearea de legături mai bune între persoane și întreprinderi. Este unul dintre lucrurile cele mai importante aici. Cu cât sunt mai flexibile contractele pentru lucrători, cu atât este mai bine, însă mai trebuie să punem accentul și pe învățarea de-a lungul întregii vieți, să facilităm prin învățare crearea de noi competențe, în mod repetat, în rândurile lucrătorilor, astfel ajutându-i să facă față noilor provocări sau posibilelor perioade de tranziție ulterioare. Mai există și alte elemente aici. De exemplu, uh, politicile active de pe piața muncii. A trebuit să vorbim aici și despre tipul de protecție socială pe care îl acordăm uh, șomerilor, care sunt schemele din fiecare țară uh, pentru protejarea șomerilor. Acest concept de flexicuritate a ajutat uh, multe întreprinderi să treacă prin criză în ultima vreme, fiindcă dialogul și organizarea uh, acestui dialog între angajatori și angajați le-a permis să se adapteze noilor împrejurări. Și astfel s-a evitat pierderea de capital uman, în felul acesta susținându-se competitivitatea. Competitivitatea și o economie în creștere sunt chestiuni fundamentale dacă vrem să susținem ocuparea. Sunteți de acord cu abordarea economică obișnuită, acolo unde se vorbește despre susținerea economiilor? Există țări care și-au care s-au bizuit pe uh, pactul pentru stabilitate și creștere și, pentru, și pe criteriile de la Maastricht. Și aș dori să știu dacă dumneavoastră respectați această abordare economică comună. Când vorbim despre coeziune în Europa, vorbim despre coeziune uh, economică, socială, iar dumneavoastră vă referiți acum la co coeziune economică. Cred că este important să menținem principiile și regulile comune, însă în același timp trebuie să le aplicăm în mod responsabil. Acum, în urma crizei am văzut că Comisia a luat decizia cea bună în ceea ce privește Pactul pentru Stabilitate și Creștere. S-au luat decizii privind politicile fiscale în timpul perioadei de, crize, de criză. Și deci este important să avem norme comune, însă aplicarea lor trebuie să țină seama întotdeauna de împrejurările din realitate. În ce privește criteriile de la Maastricht, chiar e vorba aici de aspectul uniformității. Dacă aceste criterii au fost uh, create acum, care au fost create acum aproape 30 de ani, sunt sau nu aplicabile în toate situațiile sau nu. Vă mulțumesc pentru grupul socialiștilor, domnul Sergio Coferati. Grazie, președinte. Signor Andor, lei ha affermato di voler contribuire... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Andor, ați spus că doriți ca împreună cu toți colaboratorii dumneavoastră să contribuiți la implementarea strategiei Uniunii Europene uh, pentru 2020 și asta este o abordare foarte pozitivă. Sunt sigur uh, că știți că una dintre principalele probleme cu care trebuie să ne confruntăm este criza economică teribilă care afectează atât Uniunea cât și Uh, întreaga lume și una dintre principalele probleme este șomajul uh, pe termen lung și șomajul, uh, în, nivelul înalt al șomajului care nu poate fi redus în viitorul imediat. Și mă întreb dacă dumneavoastră considerați că ar fi o bună idee ca toate politicile economice ale Uniunii Europene și în general toate acele politici care sunt create să, menite să creeze locuri de muncă și în special locuri de muncă de calitate să se bazeze pe un sistem de stimulente și sancțiuni dacă vrem ca acestea să aibă eficiența scontată. Într-adevăr, șomajul este acum o problemă serioasă și nu vom scăpa de, de ea în ciuda eforturilor noastre. Asta e adevărat. Nu vom scăpa foarte repede de ea. Însă încercăm să schimbăm modelele, tendințele șomajului și de asemenea modelele de ocupare a forței de muncă și să regândim abordarea noastră privind ideea angajării complete. Acesta cred că trebuie să fie scopul pe termen lung, trebuie să menținem idealul unei angajări complete a forței de muncă, de șomaj zero, dar trebuie să vedem care este cea mai bună soluție de a ieși din criză, de a minimaliza impactul crizei asupra uh, ocupării forței de muncă și cum să rezolvăm problema șomajului în țări unde deja, chiar înaintea crizei, șomajul era o mare problemă. Este important să vedem, cred, că în anii 80 și 90 deja șomajul era o mare problemă în câteva țări din Uniunea Europeană, țări care și în perioada de boom economic, de dezvoltare economică masivă, uh, se luptau cu un șomaj de 10% sau mai mult. Și cred că asta este o problemă. Trebuie să găsim modalități prin care să reducem acest nivel. Sigur, mare parte din aceste eforturi se vor face de la nivelul statelor membre, însă coordonarea politicilor de ocupare a forței de muncă uh, ar trebui să ajute la rezolvarea problemei. Deci nu ar trebui să ne concentrăm doar la nivel european, pentru că există și foarte multă diversitate, foarte multe diferențe între țări, între țările membre și de asemenea între sectoare și grupuri de vârstă afectate de acest fenomen. acest, uh, dacă, dacă ar fi să realizăm acest obiectiv de șomaj zero, avem nevoie de o creștere economică constantă și la o rată mai mare decât până acum. Dacă acest obiectiv uh, vrem să devină plauzibil, avem nevoie de acțiuni practice și pe termen lung și acesta trebuie să facă parte din orice model competitiv, uh, mai ales în lumina istoriei europene și a condițiilor actuale, Există o serie de idei care ar putea fi utilizate împreună cu celălaltor comisari, dar nu credeți că ar fi o idee bună să vă coordonați cumva și să implicați și uh, Parlamentul în aceste eforturi pentru ca orice acțiune să devină mai eficientă? Evident, comisarii uh, își vor face fiecare propria contribuție, dar nu cred că această problemă poate fi uh, rezolvată numai de dumneavoastră. Am spus în discursul meu introductiv că va trebui într-adevăr să colaborez foarte strâns cu ceilalți comisari responsabili de industrie și uh, afaceri economice și monetare. Dacă aș vorbi despre această cooperare, aș spune că e vorba de portofolii cheie care vor defini uh, politica economică la nivel european. În ce privește țelul de șomaj zero, uh, Uh, sigur, capacitățile portofoliului meu sunt limitate. Uh, eu nu mă pot uh, apleca decât asupra părții legate de ofertă. Când vine vorba de partea de cerere pe piața muncii, asta intră în cadrul portofoliilor altor colegi. Deci trebuie să colaborez cu aceștia, cu domnul Tajani, cu domnul Ren, trebuie să vedem cum putem să stimulăm investițiile, pentru că nu e suficient doar să visăm la o creștere economică mai înaltă, acum și 2-3% creștere uh, pare o țintă foarte ambițioasă. Trebuie să vorbim totuși despre rate mai înalte de creștere economică, dar trebuie să vedem de asemenea ce putem să facem ca să stimulăm și uh, creșterea investițiilor în Europa. Doamna președinte, mulțumesc în numele grupului PPE, domnul Adam Cosa. Doamne, domnul Adam Cosa. Mulțumesc foarte mult. Examinând directiva 800 pe 2008, care se referă la persoanele cu dizabilități. Deci, examinând textul acestei directive, realizăm că IMM-urile joacă un rol extrem de important, pentru că ele angajează majoritatea persoanelor cu dizabilități. Trebuie să putem garanta nivelele, nivelele actuale, nivelurile actuale de angajare, ceea ce nu se întâmplă, pentru că dacă ne uităm la uh, faptul că susținerea salarială a fost redusă cu 75%, acești oameni se află, susținerea din partea statului, acești oameni se află într-o situație foarte dificilă. Mă întreb ce au de spus domnii Almunia și Barroso. Până acum nu au spus altceva decât că aceasta este o chestiune care ține de competențele naționale. Aș vrea totuși uh, Uh, un răspuns la această situație, poate ar merita să revizuim legislația comunitară în acest sector și dacă doriți să o faceți, vreau să știu în ce uh, direcție vreți să faceți acest lucru și cum veți promova crearea de locuri de muncă. În ce privește revizuirea legislației, nu am uh, acest lucru în plan deocamdată. Aș vrea însă să examinez mai îndeaproape și mai în detaliu această problemă. Mi se pare inacceptabil uh, ca grupurile vulnerabile și uh, din societate, cum ar fi și persoane cu dizabilități, să fie afectate atât din cauza unor măsuri luate de guvern sau de unele companii și să fie mai lovite și mai afectate de criză decât restul populației. Mi se pare inacceptabil în, în ce privește competențele pe această chestiune, dacă sunt la nivel uh, național sau european, dar fiind faptul că Uniunea Europeană se ocupă de probleme antidiscriminare, cu siguranță eu consider că există o sarcină la nivel european din acest punct de vedere și o responsabilitate europeană și trebuie să cooperăm, trebuie să consult, ne consultăm cu statele membre în legătură cu cele mai bune practici și Uh, de asemenea, să ne asigurăm că orice practici de uh, discriminare a acestor grupuri și de afectare a acestor grupuri să fie oprite. Domnul Corsa, aș vrea să subliniez faptul că există 15 milioane de persoane cu dizabilități pe teritoriul Uniunii și e vorba și de țări cum ar fi Ungaria sau alte Uh, țări este europene și că 90% dintre acești oameni în țările din Est nu au slujbe, uh, sunt uh, șomeri. Așadar, e nevoie de acțiuni urgente, IMM-urile trebuie ajutate pentru că dacă ele nu sunt ajutate, nu vor putea să angajeze persoane cu dizabilități. În țara mea, de exemplu, Ungaria, există niște reguli legate de angajarea persoanelor cu dizabilități și dacă companiile nu le respectă, ele pot fi pedepsite, penalizate mă gândesc că în alte țări europene poate că uh, această uh, creare uh, de noi locuri de muncă este susținută. Deci care dintre cele două soluții credeți că este preferată, cea punitivă sau cea stimulativă? Oricum, ambele opțiuni sunt importante, indiferent uh, de situația particulară și oportunitățile existente într-un anumit stat membru. Evident, există și anumite tradiții în fiecare stat membru care diferă de la unul la altul și dacă vorbim de politici sociale și de angajare, o, uh, uh, un progres major imediat uh, nu e posibil, dar cred că orice guvern trebuie să acționeze mai bine și să aibă performanțe mai bune în acest domeniu, să vină cu soluții mai bune față de cele din trecut. Problema despre care ați vorbit, diferența aceasta despre care ați vorbit, este într-adevăr una mult prea mare și cred că ar trebui să susținem uh, orice acțiune luată în uh, această direcție. În numele grupului Socialiștilor și Democraților, domnul Frederic Daerden. Comisar. Domnule președinte, domnule comisar, acest an european de combatere a sărăciei, așa cum se spunea, obiectivele trebuie să conțină obiective care trebuie definite în orice, la toate nivelurile, în special fondurile care să combată sărăcia și transmiterea acesteia din generație în generație. V-ați referit la importanța unei metode deschide, deschise de cooperare mai eficiente și mai vizibilă, dar aș dori să știu care ar fi acțiunile dumneavoastră precise în două domenii. Mai întâi, incluziunea socială a romilor la care v-ați referit Uh, în mod concret, cum veți continua activitatea uh, pe această temă a predecesorului dumneavoastră și, de asemenea, sărăcia copiilor care rămâne de amploare în ciuda inițiativelor luate. Ar trebui să existe o recomandare în ceea ce privește uh, sărăcia copiilor. Din câte știu eu, este o intenție a, a președinției belgiene de a uh, susține inițiativa dumneavoastră. Uh, Vă mulțumesc. First question about uh, the Roma. I would like to... Prima întrebare în legătură cu... pe care ați, pe care ați ridicat-o. Vreau să-l, uh, să recunosc contribuția predecesorului meu, uh, domnul comisar Spidla, pentru că uh, a fost se datorează domniei sale efortul de a aduce problema romilor la nivel european. Evident, această chestiune a devenit mult mai vizibilă uh, decât înainte de extindere și vreau să subliniez totuși că aceasta nu e doar o problemă uh, socială pentru noile state membre, așa numitele noi state membre, deși într-adevăr există o populație romă mai substanțială în unele din acestea, mai degrabă această problemă a devenit una europeană, transeuropeană și trebuie să o tratăm în acest fel, cu o abordare strategică. Există deja uh, la nivelul serviciilor o activitate foarte bună și foarte coordonată condusă de uh, Digi uh, Employment și colaborăm cu doamna Reding și ar trebui să dăm uh, o vizibilitate mai mare și să coordonăm această activitate de la nivel politic. Deci cred că putem, de asemenea, să încercăm să vedem dacă sunt mai multe resurse la nivel european care să asiste programele pe care le au deja statele membre în domeniul uh, incluziunii sociale sporite și protecție socială. Din moment ce am discutat deja despre problema uh, sărăciei uh, în rândul copilor, aș vrea să fac legătura între aceste două chestiuni, pentru că în țări cum este Ungaria, de unde vin și eu, cele două probleme se suprapun în mod semnificativ și înțeleg, sunt conștient că președinția belgiană a Uniunii uh, pregătește un document semnificativ în această chestiune, pe această chestiune privind sărăcia în rândul copilor și suntem gata să colaborăm pe acest subiect cu președinția. Președinte, mulțumesc, domnule, domnul Darne, mulțumesc pentru răspunsul noastră și poate în completare aș vrea să vă întreb dacă considerați că obiectivele recomandării privind venitul minim ar putea fi luate în considerare pentru statele membre? Cred că trebuie să ne ocupăm de problema venitului minim. Nu cred că pot improviza foarte repede un, răspund, un răspuns. Cred că sunt anumite țări în care există legislație privind uh, salariul minim. Trebuie să vedem care este experiența acestor țări și uh, de asemenea, în, să vedem și situația celor care nu au acest tip de legislație, pentru că e o problemă de politică a statelor membre. Trebuie să respectăm principiul subsidiarității și în același timp să încercăm să introducem standarde mai înalte. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Acum, în numele grupului liberal, dau cuvântul doamnei Elizabeth Lin, care se află în spatele dumneavoastră. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, gradul de sindicalizare scade în Europa în acest moment în mod constant. Credeți că cei care nu sunt sindicalizați, angajații nesindicalizați, sunt reprezentați corect în procesul de luare a deciziilor și sunteți de acord că ar trebui să existe uh, un drept uh, egal și constant și uniform de a deveni membru de sindicat sau de a nu deveni membru de sindicat și că angajații care nu sunt sindicalizați Uh, trebuie să aibă aceleași uh, drepturi ca și cei care sunt și un exemplu este directiva privind timpul de lucru despre care am vorbit în mandatul trecut și sindicatele au uh, cerut ca opt-out-ul, opțiunea aceasta să dispară. E un subiect pe care am discutat de mult. Dar mulți angajați, fie că sunt sau nu sindicalizați, vor să lucreze peste program în mod voluntar, să facă ore suplimentare voluntare. Și vreau să vă întreb dacă credeți că muncitorii au acest drept la ore suplimentare. Cum considerați această problemă? Mai întâi, problema acestor uh, clauze opt-out. Din moment ce avem o uniune economică și monetară, cred că aceste clauze de acceptare uh, nu sunt, în general vorbind, cea mai bună soluție. Întotdeauna trebuie să ne gândim, uh, în, principiu, în primul rând, la uh, reguli care ar trebui să fie aplicate sau ar putea să fie aplicate în toate țările, dar atunci când există un obstacol fundamental în aplicarea Uh, unei reglementări europene într-o țară, atunci, da, există posibilitatea clauzelor de exceptare. Și poate o exceptare temporară care să dea. Uh, deci trebuie să conțină și dimensiunea temporală această soluție menită să rezolve la un moment dat anumite negocieri dificile. Aceasta totuși n-ar trebui să afecteze drepturile fundamentale. Deci dacă e vorba de dreptul de a uh, deveni membru de sindicat sau dacă e vorba de drepturile angajaților nesindicalizați, uh, cred că aceasta este o chestiune legată de drepturile fundamentale și uh, e una extrem de, de importantă. În ce privește orele suplimentare prestate în mod voluntar. Aceasta e o problemă care trebuie examinată. Nu sunt sigur că o concluzie generală poate fi, poate fi trasă. Abordarea mea este că dacă e vorba de o chestiune voluntară într-o anumită perioadă, într-un context mai larg al regulamentului privind timpul de lucru, ar trebui totuși să găsim modalități de protejare a lucrătorilor, pentru că există considerații de sănătate și siguranță la locul de muncă. Deci cred că ar trebui să eh, stabilim anumite condiții și anumite limitări eh, acestor eh, aranjamente. Mulțumesc foarte mult, spune doamna Lin. Știți că uh, proiectul nepublicat al uh, raportului Comisiei spune că acum 14 state membre folosesc clauza de exceptare. În multe dintre aceste state membre uh, se folosește o definiție foarte vagă a lucrătorului autonom, se folosesc tipuri multiple de contracte. Considerați că toate aceste lucruri sunt uh, niște abuzuri și, uh, din nou, ca un follow-up privind directiva uh, asupra timpului de lucru. Vedeți vreo posibilitate de a lua în considerare în mod separat sectorul sănătății și de a face noi propuneri care uh, să se care să privească numai acest sector al de îngrijire a sănătății și nu alte sectoare? Domnul Andor, sunt de acord că atunci când vom reexamina directiva privind timpul de lucru, Va trebui să avem abordare nouă. Și abordarea sectorială ar putea fi uh, una dintre cele pe care să le folosim. Sigur, trebuie să învățăm din dificultățile uh, uh, încercărilor anterioare de a revizui directiva privind timpul de lucru, opt-out-ul, clauza de exceptare, nu cred că este în sine un abuz, ci reflectarea unor realități diferite din diverse state membre și trebuie să luăm în considerare acest lucru atunci când vom uh, discuta din nou acest subiect și vom dezbate din nou acest subiect. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. În numele grupului PPE are cuvântul doamna Regina Bastos. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar desemnat, așa cum știți, șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană a crescut masiv în ultimul an. 5 milioane de tineri din Europa nu au o slujbă și anul trecut Parlamentul European a adoptat un raport și un amendament la buget pe acest subiect, sugerând crearea unui program Erasmus pentru prima slujbă, un program similar eh, Erasmusului actual, dar care să ajute pe tine să eh, obțină o primă slujbă, o primă angajare. Întrebarea mea are legătură cu acest subiect. Domnule comisar desemnat, eh, cunoașteți, știți că există acest proiect și dacă știți, sunteți pregătit să stabiliți, să creați acest program și ce măsuri concrete ați fi pregătiți să luați pentru a combate uh, șomajul în rândul tinerilor și să vă asigurați că există slujbe suficiente pentru tinerii care intră pe piața forței de muncă. Domnul Andor, nu știam de existența acestui, de intenția crearea acestui program, știam numai de programul Erasmus folosit pentru educația academică, dar cred că acest, această sugestie ar, fi, ar putea fi un bun punct de plecare pentru cooperarea între Parlament și Comisie și m-ar interesa foarte mult uh, propuneri specifice uh, și concrete. Sigur, până la urmă, dreptul de inițiativă aparține Comisiei, dar cred că acesta e un subiect pe care va trebui să-l examinez, pentru că problema șomajului în rândul tinerilor este extrem de gravă în anumite țări se ajunge la 35%, de exemplu. Șomajul e foarte înalt, mai ales din cauza uh, crizei și riscăm să avem o generație pierdută drept consecința crizei. Și dacă astfel de propuneri ne ajută nu doar să evităm cea mai rea situație, dar și să avem o soluție bună, sunt sigur că acest, uh, acest program poate fi susținut. Avem fondul social care poate fi folosit pentru astfel de scopuri. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar desemnat. Îmi pare rău că nu, nu știați de acest program care merită să fie recunoscut și susținut de Uniune Sper că veți afla mai multe detalii cât mai repede despre el și vreau să subliniez și altceva, o altă chestiune uh, importantă în legătură cu șomajul în rândul tinerilor. Sunt foarte mulți tineri care ar vrea să obțină o primă slujbă, dar sunt unii care nu obțin niciodată o slujbă în anumite state membre, pentru că nu există slujbe. Ce măsuri uh, uh, luați Uh, pentru statele care nu oferă șomaj tinerilor care nu au avut nicio slujbă, tocmai pentru că nu au avut nicio slujbă. Deci, uh, cum îi scoateți din acest cerc vicios? Ce putem susține și ce intenționăm să susținem sunt programe prin care statele membre încearcă să ofere uh, locuri de muncă acestor categorii uh, afectate și excluse, pentru că uh, Există, de exemplu, în anumite țări regiuni mai dezavantajate decât altele și care au nevoie de programe specifice, concrete, țintite, adaptate și există experiențe bune în anumite state membre, există o activitate experimentală bună care să se adreseze în special zonelor rurale. Fondul social există, banii există și dacă un stat membru vine cu o propunere bună, atunci sigur că putem să finanțăm acest lucru. Președintele, mulțumesc foarte mult. În numele grupului PPE, doamna Danuta Iazlovieca. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar de senat, în discursul noastră ați subliniat situația actuală în care ne găsim. Știu că atunci când vă pregătiți să deveniți comisar pentru acest portofoliu de afaceri sociale și ocuparea forței de muncă, uh, știți că ne așteptăm la, un, la o persoană vizionară care să încerce să lucreze imediat și nu să aibă nevoie să învețe prea multe lucruri și să pierdă timpul cu asta. Vreau să vă întreb dacă veți putea, veți fi capabili să folosiți instrumentele pe care le aveți la îndemână, unul dintre ele fiind fondul social creat acum câțiva ani, un fond, care, un instrument care și înainte de criză n-a fost foarte eficient și n-a fost folosit foarte bine. Cum aveți de gând să modernizați acest fond, acest instrument și credeți că uh, veți exclude fondul social din uh, politica de coeziune, așa cum uh, a făcut uh, Comisia actuală și cum veți folosi fondul de ajustare la globalizare? Fondul social este, cred eu, un element foarte important al politicii de coeziune. Coeziunea e un concept larg. Vorbim despre coeziune socială, economică, teritorială. Aici, eh, în special, ne referim la pilonul eh, coeziunii sociale, care va rămâne în mare parte cum este. Sigur că există posibilități de reglementare mai bună și mai autonomă a fondului social, dar eu nu cred că el ar trebui să fie uh, separat sau că ar putea să fie separat de conceptul general de coeziune. Fondul sigur că poate fi modernizat. Este posibil uh, să se găsească soluții noi, uh, soluții inovative, cum ar fi ingineria financiară, de exemplu. Există posibilități de cooperare cu Banca Europeană de Investiții pentru a folosi bunele experiențe. Există programe care au fost create în ultimii ani, cum ar fi Jasper sau Jessica, care oferă um, exemple de bune practici despre cum se pot uh, pune la oaltă diverse surse de finanțare și uh, o altă, un motiv pentru care menționez aceste chestiuni este că adesea facem o separație mult prea dură între economia de piață și segmentele economiei care sunt finanțate prin redistribuirea veniturilor. Și asta e un lucru care trebuie evitat. Chiar dacă anumite activități, anumite părți ale economiei uh, trebuie să fie finanțate din surse publice, Trebuie de asemenea să existe și o legătură și să se dea șansa ca aceste programe care temporar sunt finanțate din surse de stat publice să poată să se întoarcă la mat în economia de piață și la surse de finanțare din economia de piață. Domnule comisar desemnat, trebuie să admit că încă nu vă consider un vizionar și n-am uh, certitudinea că dacă voi vota pentru noastră veți ști ce să faceți din prima zi, pentru că ingineria financiară despre care vorbiți e doar o soluție tehnică. Nu aveți niciun fel de propuneri de conținut pe care să le aduceți. Sper că nu veți exclude acest fond din uh, politica de coeziune, dar există o lipsă de referință la piața muncii. Acest fond susține un grup foarte mic de oameni care își cresc nivelul de viață, dar nu un grup mai larg de oameni care ar putea uh, beneficia și piața muncii nu beneficiază de acesta. Cum veți schimba acest lucru? Nu sunt sigur că înțeleg în totalitate întrebarea. Cred că este clar că 8, 9, 10 milioane de oameni sunt susținuți în fiecare an din fondul uh, social E vorba de un uh, instrument semnificativ așadar și am uh, indicat cum am putea face modernizarea acestuia. Sigur, nu din prima zi, prima, și prima perioadă de activitate a noii comisii va trebui dedicată uh, obiectivelor UE 2020 și sigur vom folosi pentru acest uh, scop toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Mulțumesc în numele grupului socialiștilor și democraților, doamna Jutta Steinruck. Domnule Andor, în expunerea dumneavoastră scrisă, spuneți că unul dintre domeniile de acțiune cele mai importante este limitarea crizei economice și financiare. Care sunt măsurile pe care ar trebui să le adopte statele membre pentru a-și pune ordine în bugete? Și se pot lua aceste măsuri fără pierdere de locuri de muncă și fără un impact negativ asupra lucrătorilor? În anumite state europene, criza financiară a dus la reducerea pensiilor. Ce veți face pentru ca pensiile să fie menținute la același nivel în Europa? Experiența statelor membre este foarte diversă în ceea ce privește impactul crizei asupra situației bugetare și asupra siguranței, uh, asigurărilor sociale și pensiilor. În primul rând, pentru mine cea mai, cea mai importantă este cooperarea cu Oliren și cu domnul Tajani cu privire la strategia de ieșire din criză nu este o misiune pe care pot să mi-o asum singur. Este o, o misiune care necesită o bună cooperare și nu ține în primul rând de mine, ci de domnul Ren. El este cel care coordonează politicile macroeconomice în statele membre individuale mai ales în acele cazuri în care criza a dus la deficite excesive. După părerea mea, procesul trebuie să fie unul atent gestionat. Nu avem niciun motiv să ne pripim. Toate măsurile de sprijin care au fost luate în ultimii ani pentru a preîntâmpina prăbușirea economiei și pentru a preîntâmpina creșterea șomajului, trebuie să fie retrase treptat și guvernele trebuie să beneficieze de consiliere pentru a face acest lucru supraveghind atent situația ocupării forței de muncă. Sistemele de pensii au avut de suferit în anumite țări, nu în toate. E adevărat însă că în anumite țări valoarea reală și nominală a pensiilor a scăzut ca urmare a crizei și a reacției la criză. Domnule comisar, poate că veți putea adăuga câteva cuvinte uh, dacă doamna deputat revine la cuvânt. În mandatul precedent, și revin la pensii, nu s-a ajuns la un acord cu privire la portabilitatea, transferabilitatea drepturilor de pensie. Veți reveni la această chestiune? Da, cu siguranță. transferabilitatea pensiilor este în mod clar o chestiune care este legată de societate și de piața muncii, mobilitatea, îmbătrânirea populației. Se va publica o carte verde asupra pensiilor și va fi punctul de plecare pentru a reveni asupra acestei chestiuni și vrem să ne axăm pe menținerea în activitatea persoanelor uh, la vârste înaintate. Transferabilitatea pensiilor va reveni de asemenea în centrul discuțiilor. Mulțumesc foarte mult în numele verzilor, doamna Turunen. Mulțumesc! Îmi cer scuze, dar răspunsul noastră a fost destul de neconvingător și aș vrea să revin la problema șomajului tinerilor, pentru că cred că este una dintre marile provocări ale Uniunii Europene și dacă nu ne ocupăm de ea, vom pierde o, o generație. Piața muncii este gestionată pe plan național. Ce măsuri concrete puteți lua dumneavoastră, comisarul, pentru a contribui la coordonarea acestor aspecte pe plan european? Care sunt politicile și măsurile financiare pe care intenționați să le luați în calitate de comisar? Măsurile politice trebuie să fie luate de statele membre, pentru că trebuie să ținem cont de diversitatea experiențelor. Sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că șomajul tinerilor este o problemă majoră și aceasta în cea mai mare parte a țărilor. Trebuie să avem în vedere criza șomajului în rândul tinerilor și trebuie să strângem date și să analizăm situația, ținând cont de țările în care problema aceasta este gestionată bine. Se leagă și de educație. Probabil că există un deficit de oportunități de pregătire și formare în aceste țări. Se riscă nu doar probleme pe termen scurt, există și riscul apariției unor probleme structurale pe termen lung și oferim uh, sprijin financiar. Nu mi este foarte clară viziunea dumneavoastră. Avem nevoie de un comisar pentru ocuparea forței de muncă care are creativitate și care dorește să acționeze, pentru că ne confruntăm cu o situație nouă. Avem puține instrumente la dispoziție și trebuie să le folosim împreună pe cele pe care le avem. Aș uh, vrea să aveți idei concrete. Sunteți pentru instituirea unui grup de lucru asupra tinerilor. De asemenea, o finanțare pentru oportunitățile de muncă pentru tineri, sunteți pentru crearea nu doar de noi locuri de muncă, ci și de locuri de muncă de calitate pentru tineri. Aștept uh, acțiuni concrete, domnule Andor. Sunt gata să țin cont de toate aceste sugestii. Cred că și uh, serviciile au menirea de a face sugestii și mă bucur dacă sugestiile vin și din partea Parlamentului. Putem să le punem pe masă. Vom discuta despre aceste subiecte și cu alți comisari. Posibilitățile pe care le menționați, un grup de lucru asupra tinerilor, fonduri speciale alocate acestei chestiuni. Aceste idei uh, merită explorate. Mulțumesc. În spatele dumneavoastră, domnule comisar, se află domnul vicepreședinte Thomas Mann, care vă pune o întrebare în numele grupului PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe 1 mai 2000 11 intră în vigoare regulamente de tranziție cu privire la libertatea de circulație. În uh, statele membre vechi a existat un acord în privința extinderii și în anumite țări noi s-au adoptat regulamente excepționale pentru a proteja piața muncii. În curând nu va mai exista această diferențiere. În multe state membre, cetățenii nu sunt la curent. Ce va face Comisia ca să nu apară șocuri de adaptare pe piețele muncii unde vor apărea dificultăți? Ce va face Comisia pentru ca să nu existe un exod al lucrătorilor spre țări în care salariile sunt mai mari? întotdeauna m-a, m-au interesat uh, studiile cu privire la exodul acesta al uh, lucrătorilor. Au existat întotdeauna temeri cu privire la mobilitatea lucrătorilor, însă temerile acestea au fost uh, excesive. Tendința de a pleca dintr-o țară în alta pentru a căuta un loc de muncă mai bine plătit a fost uh, supraestimată. Cred că în perioada următoare vom asista la încheierea acordurilor de tranziție cu anumite state membre și vom asista la o deplină circulație a lucrătorilor trebuie să avem în vedere dovezile și dovezile pe care le avem arată că lucrurile funcționează conform așteptărilor și că lucrătorii din noile state membre au de câștigat de pe urma acestor, acestei libertăți de circulații. Haideți să fim ceva mai concreți. Restricțiile în calea liberei circulații duc adesea la munca la negru. Lucrătorii nu mai au acces la drepturile sociale atunci când lucrează la negru. Și statele membre sunt uh, lipsite de anumite venituri. Domnul Spidla spunea că își dorește controle sporite, mai ales pe șantierele de construcții. Sunteți de acord cu el? Credeți și dumneavoastră că trebuie să fie denunțate statele membre care evită libera circulație a lucrătorilor? Nu sunt sigur că am înțeles corect. Poate că a apărut o problemă de traducere. Datorită mobilității trebuie să vedem cum se asigură siguranța socială a lucrătorilor care se deplasează dintr-o țară în alta. E nevoie de valori de impact social pentru a vedea cum se asigură această siguranță socială înainte de a veni cu noi inițiative în domeniu? Uh, pentru socialiști și democrați, doamna Iaconsari. Mulțumesc. Știm foarte bine că s-a schimbat foarte mult viața activă a oamenilor în uh, ultimele decenii. Au apărut situații de nesiguranță și sărăcie, chiar printre cei care au un loc de muncă. Domnule Andor, ne puteți da exemple de măsuri clare de luptă împotriva precarității pe piața muncii și împotriva sărăciei. În ce va consta strategia cu privire la flexicuritate în Uniunea Europeană? Problema persoanelor care au un loc de muncă și care sunt sărace nu e legată de flexicuritate cred că ține mai mult de locurile de muncă precare. Piețele muncii sunt segmentate și în anumite țări există persoane care au un loc de muncă, însă locul de muncă este nesigur și nu li se garantează suficiente drepturi. Trebuie să vedem în ce măsură putem reduce cota locurilor de muncă pre precare. Sigur că acest tip de contract de muncă are anumite avantaje, însă îi expune pe lucrători la un grad ridicat de nesiguranță. și ar trebui să ne ocupăm de acest uh, subiect printr-un dialog continuu cu statele membre. Uh, Mr. Olli eh, Rehn and you. Domnul Oliren și dumneavoastră ați menționat cuvintele creștere economică inteligentă ecologică. Ce înțelegeți prin această sintagmă? Conceptul acesta de creștere economică verde, ecologică. Locurile de muncă ecologice reprezintă un concept care a fost dezvoltat în urma schimbărilor climatice. Schimbările climatice nu antrenează doar costuri, nu reprezintă doar o povară, sunt și o oportunitate de a dezvolta locuri de muncă care nu prejudiciază mediul înconjurător, care din potrivă contribuie la protecția mediului înconjurător. De exemplu, în sectorul energetic, în sectorul uh, construcțiilor, în uh, industria grea tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon necesită dezvoltarea unor activități care nu dăunează mediului înconjurător. E nevoie de oportunități de pregătire profesională în aceste domenii și e nevoie de programe specifice în numele grupului GUE, domnul Patrick Le Iaric. Mulțumesc. constatăm o creștere a profitelor întreprinderilor și băncilor și, pe de altă parte, se prognozează catastrofe în ceea ce privește șomajul. Sunteți de acord să elaborăm o directivă care să confere puteri suplimentare comitetelor de întreprindere pentru a bloca planurile de concedieri atunci când întreprinderea respectivă face profit și, în al doilea rând, înainte, în loc de a avea o directivă cu privire la creșterea timpului de lucru, o directivă cu privire la reducerea timpului de lucru pentru a favoriza ocuparea. Trebuie să fim atenți cu folosirea cuvântului directivă atunci când vorbim despre inițiative noi. Însă trebuie să fim deschiși în același timp în ceea ce privește inițiativele noi care ar putea să conducă la bune practici. Dacă sectorul coopera- corporativ devine mai puternic, acest lucru este o, o veste bună. Trebuie să ne aplicăm principiile și să încercăm să promovăm o redresare economică care promovează și locurile de muncă. Amenințarea principală este aceea unei redresări economice însoțite de șomaj. Cu alte cuvinte, chiar dacă sectorul economic redevine profitabil, întreprinderile au profit, acest lucru nu duce la angajarea mai multor oameni. Tocmai aceasta este critica pe care o fac. Nu toată lumea suferă de pe urma crizei. Sunt întreprinderi care fac foarte multe profituri și în același timp concediază oameni. Întrebarea mea se referea la dispozițiile la adresa Comitetului de Întreprindere European pentru a se reduce timpul de lucru și pentru a bloca aceste planuri de concedieri. Comitetul de întreprindere a avut un rol util în timpul crizei, din experiența mea. a fost unul dintre instrumentele care a dus la o adaptare mai bună a întreprinderilor la criză. Trebuie să încurajăm folosirea acestui instrument. Este tot ceea ce poate face Comisia mai bună în acest domeniu. Merci pour le groupe ECR. La parole est à monsieur. Domnul Lajos Bocros, în numele grupului ECR. Aici. Domnul comisar desemnat uh, știe fără îndoială că în multe țări din Uniunea Europeană există o legătură între administrația publică și asigurările sociale. Există multe contradicții, există multe contradicții de politica uh, socială și politica pentru ocupare. Politica socială ar putea proteja locurile de muncă actuale și ar putea să împiedice crearea de locuri de muncă. Însă ar putea exista și situația inversă. Cum credeți că se poate rezolva această problemă la nivel european? Există un fond de adaptare la globalizare, există și un fond social. Cred că politica socială trebuie să uh, consolideze, nu să slăbească piața muncii. Mulțumesc. Cred că este bine ca aceste instrumente să funcționeze împreună. Trebuie să facem în așa fel încât uh, ocuparea, politica pentru ocupare și politica socială lucrează mână în mână. Este adevărat că în anumite cazuri regulile legate de ocupare sau așteptările sociale nu sunt uh, bine gestionate și acest lucru duce la probleme de ocupare, însă acest lucru nu se verifică la nivel macroeconomic. Există numeroase exemple de situații în care un sistem vast cu prevederi uh, cuprinzătoare duce la scăderea șomajului și aceasta pentru că se încurajează productivitatea și forța de muncă nu este considerată doar un cost, nu este văzută ca pe ceva negativ. Se, au, se ține cont și de avantaje Vorbim, desigur, despre locuri de muncă de bună calitate. Cred că una dintre misiunile regulilor sociale este să nu intre în concurență în cadrul bugetelor cu reducerea costului muncii. Ele reprezintă o investiție în capital și uh, reprezintă o valoare adăugată. Sunt de acord cu comisarul desemnat. Calitatea muncii este la fel de importantă ca și costul muncii. Și există exemple excelente în Europa de investiții în calitatea forței muncii și în locuri de muncă. Nu se pot aplica modelele însă peste tot politica de învățământ nu este aceeași cu politica socială. Lucrătorii slab calificați sunt uh, cei mai afectați de deplasarea locurilor de muncă în China, de exemplu. Și întrebarea este dacă nu ar trebui să pornim de la instrumentele de politică a învățământului. Import important este să urmărim o creștere a prosperității. Ați vorbit despre lucrătorii slab calificați și despre faptul că suferă de pe urma deplasării locurilor de muncă spre India și alte țări. Poate că e nevoie de intervenții în acest domeniu. După părerea mea, trebuie să oferim oportunități uh, persoanelor cu calificare slabă pentru că acestea să se formeze profesional și să aibă acces la alte locuri de muncă, pentru că piața muncii este în curs de restructurare. Domnul Jean-Luc Benamias. Mulțumesc. Ați spus că doriți să se poartă discuții despre serviciile publice și sociale și mă bucur. Este important ca Comisia să schimbe abordarea pentru că la ora actuală există numeroase incertitudini în ceea ce privește serviciile sociale de interes general și serviciile de interes general. Trebuie să primim mai multe răspunsuri. În primul rând, Comisia trebuie să publice un document despre aplicarea protocolului asupra serviciilor publice și apoi trebuie să se fixeze statutul serviciilor de interes general. În ceea ce privește serviciile sociale, cum puteți ajuta economia socială să-și dezvolte poziția? Economia socială reprezentând actorii care au activități nelucrative în scop uh, colectiv. Sunteți gata să vă pronunțați pentru procesul legislativ legat de statutul uh, organizațiilor mutuale europene? Uh, Au fost menționate două sectoare, serviciile sociale și economia socială. nu ar trebui să fie amestecate. În ceea ce privește serviciile sociale, Comisia trebuie să furnizeze un cadru de calitate trebuie să se aplice principiile de, elaborate în comun și trebuie să țină cont și de diversitatea statelor membre. State membre care ar putea să aibă niveluri diferite de dezvoltare. Însă sigur că este important să asigurăm un cadru de calitate și accesibilitatea serviciilor. Aș vrea să mă concentrez uh, din nou asupra economiei sociale în perioada următoare. Convingerea mea este că ar trebui să susținem acest sector și pentru că se creează locuri de muncă și pentru că e vorba despre promovarea valorilor uh, sociale, cooperarea, comunitatea, je pense que je n'ai pas été encore assez précis. Euh, Cred că n-am fost suficient de precis. Domnule Benamia, vă rog să nu vorbiți atât de repede, pentru că nu e timp pentru interpretare. A, asta a fost problema atunci. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să vorbesc mai încet, însă mi-e foarte greu. Așteptăm cel puțin anumiți deputați europeni, indiferent de naționalitatea noastră, așteptăm o directivă cu privire la serviciile de interes general, în așa fel încât să se știe ce se permite din punctul de vedere a finanțării publice și private. Anumiți colegi au uh, lucrat la rezoluții, propune de directivă, domnul Circa și alții, și s-a făcut deja foarte mult în această privință. N-am uh, auzit răspunsul. Am fost suficient de lent, doamnă președinte. Sper. Va trebui să cooperez cu Comisarul pentru Piața Internă. Eu, unul, mă ocup uh, doar de dimensiunea socială, pot să am în vedere dimensiunea socială și obiectivele pe care le-am uh, menționat accesibilitatea, costul scăzut, calitatea, însă e un dosar care ține uh, de piața internă, în primul rând. Uh, du PPE, la... Mulțumesc din partea PPE. Are cuvântul doamna Pascal Gruni. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar desemnat. Ar fi de folos ca Comisia Europeană să studieze riscurile în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă. Și aș dori să știu care sunt uh, acțiunile concrete pe care le aveți în vedere. În special, problemele musculoscheletice, care uh, în prezent statisticile arată că de această afecțiune suferă două treimi dintre lucrători. Este o problemă care a fost definită cu prioritate în strategia comunitară privind sănătatea și siguranța între 2007 și 2013. Însă de atunci încoace, ce s-a întâmplat? Anul acesta se ajunge la jumătatea mandatului acestei strategii sub președinție spaniolă și va trebui să ne punem problema unei intervenții la nivel comunitar în acest domeniu care sunt uh, măsurile concrete pe care le propuneți pentru a soluționa această problemă care apare la locul de muncă și în ce termen? Desigur, am intenția de a accelera activitatea în acest domeniu și de a propune noi acte normative. Se constată o creștere a unor noi tipuri de afecțiuni cum ar fi afecțiunile musculoscheletale, la care m-am referit și eu în răspunsuri. Și este un, o afecțiune care, de care suferă foarte multă lume în domeniul IT, în birouri, în mod deosebit. Problema însă este cea a costurilor, care sunt foarte mari, sunt sute de mii de, sute de miliarde de euro care ar trebui să fie investiți pentru a combate aceste afecțiuni. Însă, pe scurt, mă interesează să propun un termen cât mai rapid. Cred că trebuie să facem progrese în aceste câteva domenii dar voi avea nevoie, desigur, de sprijinul Parlamentului pentru ca aceste inițiative să fie transpuse în realitate. Vă mulțumesc, dar nu înțeleg care sunt măsurile concrete pe care doriți să ni le, propune, să ni le propuneți. Ați vorbit de costuri și de boli, dar care sunt măsurile concrete pe care le propuneți, fiindcă uh, aceste boli presupun și concedieri. Concedieri nu din cauza lipsei de competențe, ci din cauza unei lipseri de aptitudine. Există, desigur, uh, activități de formare, uh, re recalificare pentru un nou tip de um, activitate și, de asemenea, și posibilitatea unor soluții tehnice pentru noi tipuri de mașini și așa mai departe, care să împiedice apariția acestor boli. Dar aș dori să știu de la dumneavoastră care sunt măsurile concrete pe care le aveți dumneavoastră în vedere. Întrebarea dumneavoastră inițială se referea la problemele de sănătate de la locul de muncă. Și cred că am am răspuns la această întrebare. Mai există un, o inițiativă în prezent privind uh, fumul de țigară, o chestiune mult mai complicată. Este o problemă pe care eu o consider extrem de gravă și pe care aș dori să o soluționez. Există aici problema diferențelor de la nivel național dintre un stat membru și altul. Însă cred că uh, trebuie avut în vedere aceste uh, lucruri. Uh, inițiativele mele se referau în mod deosebit la problemele de sănătate musculo musculo-scheletale. Mulțumesc! Acum, în numele socialdemocraților, dau cuvântul doamnei Kinga Kund. Mulțumesc! Eu aș dori să vă întreb cum se poate îmbunătăți situația romilor, sau cel puțin aceasta era intenția uh, mea inițială. Asta era întrebarea pe care aș fi dorit să vă adresez inițial. Spuneați că avem nevoie de o directivă orizontală pentru politica privind ocuparea forței de muncă. Știm că, în urma crizei, indicatorii macroeconomici s-au îmbunătățit. Însă, în ratele de ocupare a forței de muncă nu s-au înregistrat aceleași rate uh, de creștere. Care vor fi măsurile concrete pe care vă propuneți să le luați, de exemplu, în ceea ce privește microfinanțarea, microcreditele? Cine va putea să beneficieze de acestea? Cine este eligibil? Va trebui să avem în vedere oamenii care vor putea să profite de aceste măsuri. Microfinanțarea reprezintă un lucru important și motivul pentru care ea a fost inclusă pe și este motivul pentru care a fost inclusă printre prioritățile agendei europene. Sectorul financiar din multe țări nu a reușit să reacționeze așa cum s-ar fi cuvenit problemei persoanelor cu problemelor persoanelor Uh, șomere cu venituri foarte mici. Nu s-a abordat corespunzător nici problema regiunilor dezavantajate. Oamenii care reușesc să se angajeze în uh, IMM-uri sau reușesc să-și creeze astfel de IMM-uri au nevoie de uh, credite ca să își poată asigura finanțarea. Ori cred că această facilitate ar fi extrem de utilă pentru ei. Și introducerea unor astfel de măsuri în țările în care ea nu există, ele nu există, ar fi foarte importantă și ar putea să reprezinte o valoare adăugată importantă. Mulțumesc și mă bucură faptul că veți sprijini această idee pentru că ne apropiem de etapele finale ale negocierilor cu Comisia și Consiliul pe această temă. Aș dori să știu cine ar putea să beneficieze în mod deosebit de această facilitate, fiindcă în cursul acestei audieri s-a tot auzit vorbindu-se despre dificultățile cu care se confruntă persoanele cu uh, handicap și romii la locul de muncă. Aș dori să știu dacă această facilitate nu le-ar putea sluji și lor, în special în acele state membre, în, anu în, în anumite state membre. Există și alte instrumente care considerați dumneavoastră că ar putea fi deosebit de importante pentru combaterea crizei și care ar merita să fie uh, transpuse și uh, pe plan mai larg și în alte domenii sau în alte țări? Nu pot să vă dau acum pe loc un răspuns care sunt cele mai uh, țările în care se aplică cel mai bine măsura aceasta a microcreditului. Cred că Franța și Spania ar putea să fie un exemplu bun. Dar deseori uh, problema aceasta lipsei de finanțare determină oamenii să se adreseze cămătarilor și uh, să expun uh, unor probleme de infracționalitate și așa mai departe. Trebuie luate măsuri pentru a combate acest fenomen, dar așa cum spuneam, au existat deja măsuri înaintea crizei pentru a, crea unor, pentru a crea anumite facilități de microcreditare. În bună măsură însă, acum resursele au cam secat. E motivul pentru care trebuie să încercăm să venim acum cu o soluție la nivel european. Mulțumesc. În continuare, domnul Casa din partea grupului PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe mine mă îngrijorează faptul că aspectele la care s-a referit domnul comisar desemnat, aspecte extrem de importante și întrebări foarte importante, au primit răspunsuri extrem de vagi nu rezultă o viziune clară în ceea ce privește politica de ocupare și, sau politicile de abordare a șomajului, nici una în ceea ce privește imigrația. Poate nu vă dați seama cât de gravă este situația în partea de sud a Europei. Eu am să mă refer acum la sărăcie, în special la sărăcia copii, copiilor. Ce intenționați să faceți concret pentru a soluționa această problemă atât de gravă? 17% dintre cetățenii Uniunii Europene trăiesc, au un nivel de viață sub pragul sărăciei. Cum veți proceda pentru a rezolva această problemă de urgență? Este, într-adevăr, o problemă gravă și mă refer acum la sărăcia copiilor. Nu putem însă să soluționăm problema peste noapte, o astfel de promisiune ar fi nerealistă, însă trebuie să continuăm munca de până acum. Așa cum știți, Comisia încearcă să ofere asistență statelor membre pentru a le susține în găsirea unor soluții pentru această problemă extrem de arzătoare. Din cauza crizei este însă foarte greu să determini oamenii să gândească uh, în spiritul coeziunii. Acum, Vorbeam acum câteva clipe de microfacilități eh, și asta ar putea să reprezinte o soluție inovatoare la, la problema combaterii crizei. Ar putea să ofere noi, eh, Comisia ar putea să ofere oportunități noi, să ajutăm statele membre să cheltuiască eh, corect banii din fondul social, Pot însă să vă spun mm, ceea ce nu voi putea să fac în cadrul portofoliului meu. Mm, domnul Casa, mă cer scuze, poate că am uh, nu m-am exprimat suficient de clar în întrebare. Aș dori să vă întreb care vor fi propunerile pe care, dacă veți fi uh, uh, confirmat în calitate de comisar, care vor fi măsurile pe care le veți uh, uh, promova pentru soluționarea problemei sărăciei. Acum, în ceea ce privește microfinanțarea, nu știu din ce fonduri va fi ea uh, la rândul său finanțată. Uh, nu ați răspuns întrebării mele. Sărăcia este o problemă gravă. Sigur, dumneavoastră folosiți cuvinte frumoase, însă noi avem nevoie de măsuri concrete. Și, domnule comisar desemnat, care sunt măsurile concrete pe care le veți lua pentru a atinge nivelul de viață uh, pe care ar fi trebuit să-l atingem până în 2010 și pe care, din păcate, nu l-am atins. De exemplu, strategiile de incluziune care uh, trebuie luate. Care sunt, deci, măsurile și propunerile dumneavoastră concrete în calitate de comisar? Domnul comisar desemnat. Aveți dreptate. Voi încerca să vă dau un răspuns corect în acest uh, timp scurt de un minut și jumătate pe care l-am la dispoziție. E adevărat că trebuie să mm, analizăm sărăcia uitându-ne la cauzele acesteia. Trebuie să avem în vedere siguranța veniturilor, măsurile de sprijin care pot fi extinse mm, mm, pentru a se extinde aceste măsuri de, de, care trebuie extinse pentru a susține aceste persoane. Trebuie să vedem de ce suferă oamenii de sărăcie și excluziune, cum putem să-i ajutăm, cum putem să le îmbunătățim starea sănătății și nivelul de educație. Foarte multe lucruri. Trebuie deci să abordăm cauzele sărăciei și excluziunii. Însă abordarea acestor cauze este o uh, chestiune extrem de complexă, trebuie să ne adunăm forțele și, așa cum spuneam, în sectoarele sănătății și educației, în mod deosebit, trebuie să definim politici concrete. Și să sperăm că ne vom putea bizui și pe nivelul național pentru, a, pentru ca oamenii să se bucure de asistență. Vă mulțumesc. Dau cuvântul mm, doamnei Mora Șatier din partea PPE. Vă mulțumesc. Noi, care suntem aleși de concetățenii noștri europeni, suntem în fața așteptărilor acestora. Ei așteaptă politici eficiente pentru ocuparea forței de muncă, nu doar vorbe frumoase. Și din acest punct de vedere, aș dori să vă adresez patru întrebări. 1. Doamna președinte, regula, dacă îmi dați voie să vă reamintesc, este o singură întrebare. Doamna Mura, da, dar cunosc regula, dar totul se referă la ocupare. 1. Cum putem să luptăm împotriva persoanelor necalificate, care, cum, cum putem să uh, determinăm persoanele calificate să se adapteze la locul de muncă, cum putem să le ajutăm să ocupe un loc de muncă, cum să utilizăm în mod mai eficient fondul de adaptare la uh, globalizare pentru a ajuta oamenii mm, vulnerabili să uh, capete un loc de muncă și cum să putem insera, să ajutăm cele 15 de milioane de persoane fără loc de muncă să se insereze mai bine în societate. De fapt, sunt aici patru domenii care trebuie analizate fiecare din propriul său unghi de vedere. Cele patru subiecte la care v-ați referit necesită abordări diferite, cum spuneam. Trebuie să, com, să creăm mixuri diferite, combinări diferite de instrumente care se află în competența acestui portofoliu pentru a aborda fiecare dintre aceste teme. Sigur că trebuie să asigurăm o mai bună educație, formare profesională și competențe. Acestea fac parte din uh, agenda de la Lisabona și trebuie să recunoaștem că s-au înregistrat unele progrese. Avem mijloacele de a susține politicile de la nivel național dacă programele de îmbunătățire a formării profesionale și a competențelor vor fi înaintate. Sigur că este un răspuns de ordin general cel pe care vi-l dau, însă detaliile concrete se regăsesc în aceste programe de la nivel național. În ce privește fondul pentru adaptarea la globalizare la care v-ați referit, aici abordarea este complet diferită. E vorba de abordarea consecințelor uh, relocalizărilor din Europa în alte părți ale lumii și se adresează persoanelor direct afectate, ajutându-le să se formeze pentru alte locuri de muncă și să își utilizeze și să utilizeze serviciile tuturor instituțiilor de pe piața forței de muncă din, țăr din țara în care se află. Domnule comisar desemnat, nu am mers uh, în profunzimea acestei probleme. Trebuie să facem politicile existente să evolueze astfel încât să permitem uh, lucrătorilor să se adapteze mai bine nevoilor întreprinderilor pentru a-i ajuta să rămână în locul de muncă pe care îl au. Trebuie să facem ca aceste instrumente politice să evolueze. Și vă întreb, în ce sens doriți să le faceți să evolueze pentru a permite lucrătorilor să-și păstreze locul de muncă, fiindcă e mult mai greu să faci un lucrător să recapete un loc de muncă decât să-l ajuți să și-l păstreze. Deci, dumneavoastră, în ce direcție doriți să uh, evolueze aceste politici, în ce dori, direcție doriți să le adaptați pentru a permite lucrătorilor să rămână în uh, cadrul uh, unui loc de muncă. Va fi un răspuns destul de general, dar cred că flexicuritatea trebuie să fie folosită ca o strategie nu doar de a păstra uh, un loc de muncă, dar, ci, dar și de a-l păstra pe termen lung. Nu pot decât să repet cât de important uh, este învățarea și dobândirea de noi competențe și nu pot decât să repet angajamentele de dialog social pe care mi le-am asumat, care cred eu că este foarte important pentru adaptarea flexibilă la noile provocări ale pieței forței de muncă și uh, la provocările economiei globale. Mulțumesc. Din partea grupului socialiștilor și democraților, ultor, ultima întrebare din partea acestei comisii dau cuvântul domnei, domnului Stefan Iug. Doamnă președinte, domnule comisar desemnat, uh, sănătatea și uh, siguranța la locul de muncă este o parte importantă din uh, mandatul dumneavoastră, care a fost însă neglijat în ultimii ani. Și v-ați referit la problemele musculoscheletale, precum și la expunerea la câmpurile electromagnetice și la undele electromagnetice. Care sunt inițiativele concrete pe care le aveți pentru un nou program la nivel european în domeniul siguranței și sănătății la locul de muncă? Există și noi riscuri. Riscul uh, lucrului cu nanoparticule. Trebuie reanalizată, revizuită existența uh, directive, legislația existentă. Ce aveți în vedere din punctul de vedere al conținutului viitorului program european pentru sănătate și siguranță la locul de muncă. Noul program de acțiune sau noua abordare va trebui să ține seama de majoritatea problemelor menționate în întrebare. Creșterea expunerii la materiale periculoase, de exemplu, însă În acest domeniu trebuie să ținem seama și de dovezile științifice. În anumite domenii, cum ar fi fumul de tutun, fumul de țigară, există dovezi științifice și acolo lucrurile se pot rezolva destul de clar. Există însă alte subiecte pentru care încă mai avem nevoie de ceva timp, cum ar fi chestiunea expunerii la câmpurile electromagnetice și e și mai complicat să ne ocupăm de materialele periculoase, unde nu avem probe clare și unde nu pot să vă promit o includere a acestor teme în legislație foarte rapid. Vă mulțumesc! Mă bucur că aveți în vedere un program uh, de acțiuni care să aibă un oarecare conținut în viitor s-ar putea să fie greu să existe un program cu un conținut în domeniul siguranței și sănătății uh, și să-l faceți să treacă și de aprobarea colegiului. Așa cred eu. Nu știu ce măsuri ați avea în vedere pentru a face ca un program cu un conținut real să treacă de aprobarea colegiului. Sunt lucruri care țin atât de angajamentul personal cât și de situația juridică, de care e obligatoriu să ținem seama. Există o, un act normativ legat de timpul de lucru, care se leagă în mod evident de aspecte de sănătate și siguranță la locul de muncă. Cum spuneam, nu e doar o funcțiune nu e doar o abordare la nivel individual, ci o problemă unde trebuie să ne supunem anumitor rigori de ordin juridic. Trebuie să existe un, o situație foarte clară pentru a revizui, o, o dovadă foarte clară pentru a revizui un act normativ. Mulțumesc și acum avem trei întrebări din partea colegilor din, par, uh, din, uh, comisia, pentru, din comisia FEM. Mai întâi, doamna Livia Jaroga, din partea grupului PPE. Domnule comisar, bună ziua și vă urez bun venit. V-ați referit de mai multe ori în această audiere la grupurile cele mai vulnerabile de cetățeni ai Uniunii Europene care se confruntă cu o discriminare multiplă zi de zi și că aceste persoane uh, au cele mai mari dificultăți în a se lupta cu șomajul. Pentru cei din comisia noastră, acesta este un mesaj foarte important și am dorit să continuăm să colaborăm cu dumneavoastră pe această temă a multidiscriminării în Uniunea Europeană Însă aș dori să mă refer la o altă întrebare foarte relevantă pentru portofoliul dumneavoastră, și anume persoanele care uh, se confruntă cu posibilitatea șomajului sau cu șomajul propriu-zis și care trăiesc din, ajutor, din ajutoare de la stat. Domnul Baroș Sefcovici a spus acum câțiva ani, în 2005, că romii, care reprezintă unul dintre grupurile la care v-ați referit astăzi pe larg, sunt cei care exploatează sistemul de uh, asigurări sociale, uh, de ajutoare sociale din Slovacia. Ceea ce spuneți dumneavoastră este exact la polul opus și aș dori să vă rog să comentați punctul de vedere al acestui domn Vă mulțumesc. Punctul meu de vedere cu privire la uh, rom este acela că ei reprezintă un grup dezavantajat. Sunt cam cinci state unde, se, unde aceștia suferă de uh, discriminare, dar și de uh, lipsa unor locuințe corecte, a ajutoarelor de șomaj, se confruntă cu alte probleme, cum ar fi lipsa unui nivel adecvat de educație. Această problemă e foarte complexă și, inclu și uh, aici se regăsește și excluziunea Va trebui să uh, discut însă cu domnul comisar desemnat uh, răspunzător de această chestiune și vom avea o imagine mai clară în momentul în care vom elabora o nouă strategie, abordare strategică privind romii la nivel european. Am abordat deja această problemă cu doamna Reding, însă o voi discuta și cu ceilalți colegi comisari care se ocupă de educație și sănătate pentru a încerca să venim cu măsuri cât mai complexe în domeniu. Vă mulțumesc și dacă îmi dați voie, eu sunt, din păcate, singurul deputat european rom, deși la numărul de deputați am fi putut fi cel puțin 20. Și motivul pentru care v-am adresat această întrebare este că uh, acela că eu consider că e foarte important mesajul pe care îl transmite uh, Comisia când vorbim despre incluziunea acestor mm, categorii defavorizate. Cum vedeți dumneavoastră situația noastră dacă domnul Șefcovici, care este vicepreședinte al Comisiei Europene, care răspunde de relațiile interinstituționale și de administrație și care are astfel de opinii. Ce puteți face dumneavoastră în acest sens? Cum ați putea cataliza apariția unei strategii la nivel european pentru romi? Și mai ales cum veți aborda genul acesta de opinii în comisie? Înainte să fac comentarii cu privire la intervenția oricărui alt comisar, ar trebui să discut cu persoana în cauză. N-aș putea să spun mai multe acum. Lucrul cel mai important aici este că eu confirm că din punctul meu și al nostru de vedere vorbim nu numai despre un grup vulnerabil, ci probabil despre cel mai vulnerabil grup dintre toate, care are nevoie de programe țintite, de o atenție deosebită pentru a-i ajuta să se includă în societate și trebuie să facem probabil mai mult decât în anii precedenți pentru ei și la nivel european. Cunosc activitatea dumneavoastră uh, și vă felicit pentru aceasta și a existat un raport din partea unui Covaci foarte important pe această temă. Ele ne oferă o imagine de ansamblu pentru inițiativele noi pe care va trebui să ni le asumăm în acest domeniu. Și mă bucur că domnul comisar Spigla a abordat, așa cum se cuvine, această problemă în mandatul anterior. Mulțumesc și acum din partea grupului socialiștilor, Doamna Estrela. Sunt relatoră pentru a Mulțumesc. Eu sunt raportor pentru revizuirea directivei privind protecția femeilor uh, angajate care sunt fie gravide, fie uh, alăptează. Și statele membre, după cum știm, au legislație uh, în privința uh, Um, concediului maternal în unele cazuri. Însă nu există un, uh, o legislație unitară la nivel european. Uh, când vorbim despre împărtășirea responsabilităților între femei și bărbați, această directivă e foarte importantă și pentru reconcilierea vieții profesionale și cele private. Întrebarea mea este, veți susține propunerea mea de a include concediul parental în această directivă? Uh, 92 pe 9285 privind uh, concediul uh, maternal. Vă mulțumesc. Susțin foarte mult această idee. Cred că este foarte important ca și tații să, uh, să devină implicați în activitățile de creștere a copiilor și eu m-am, uh, din proprie experiență, știu cum stau lucrurile în această chestiune, știu că adesea este o problemă și uh, că va, poate fi dificil uh, ca tații să-și ia concediu. Totuși, cred că n-ar trebui să fie un concediu, în mod necesar, obligatoriu. Înainte de a trage orice concluzie, ar trebui să vedem uh, Uh, care sunt exemplele de bune practici în statele membre în această chestiune și să vedem cum se poate face legătura cu sistemele de protecție socială și reglementările existente în fiecare țară. Pentru că, din nou, aceasta este o chestiune uh, în legătură cu care trebuie să luăm în considerare principiul diversității și subsidiarității. Mulțumesc foarte mult, spune doamna Estrela. Deduc din ce ați spus că sunteți în favoarea existenței unei legislații europene în domeniul concediului parental. Deci ori sunteți de acord cu includerea acestei propuneri în directiva 92-85, ori Comisia intenționează să uh, ia noi inițiative legislative în, această, în acest domeniu și dacă veți face asta, când o să luați o nouă inițiativă? Vă mulțumesc! Ar, probabil că am nevoie să mai examinez în amănunt subiectul, dar uh, cred că trebuie să găsim cea mai bună abordare și cel mai mult moment pentru această măsură. Nu aș vrea să mă grăbesc și să fac uh, un angajament privind anumite termene limită pe această chestiune. Mulțumesc pentru grupul ALDE, doamna uh, Siri Ovir. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule președinte, uh, domnule comisar desemnat, Mm, fiind susținătoarea democrației, uh, mă revoltă faptul că jumătate din populația Europei se află într-o situație de inegalitate cu cealaltă jumătate și asta se întâmplă numai pentru că jumătate din populație e formată din femei. În ultimii 40 de ani, Uniunea Europeană a adoptat kilometri de legi și decizii tot felul de directive, uh, linii directoare, cu diverse uh, puteri juridice, toate legate de uh, egalitate de gen. Sunt de acord că acest lucru trebuie realizat, trebuie să luptăm pentru egalitatea de gen. Dar este important ca legile pe care le decidem să fie și implementate. Și întrebarea mea este următoarea. Dacă ne uităm la diferențele de salarizare eh, la muncă egală între femei și bărbați și nu vorbesc de 2007 care a fost uh, un an bun din punct de vedere economic, dacă ne uităm și mai uh, uh, istorie, vedem că această uh, discrepanță uh, de salarizare a crescut și mai mult. Deci întrebarea mea este ce veți face pentru a determina statele membre să respecte deciziile care s-au luat în această privință și să lupte împotriva uh, discriminării prin, la plata. Domnul Andor, trebuie să fac tot ce stă în puterea mea pentru a determina statele membre să implementeze legislația existentă problema este reală, deși în uh, anumite aspecte s-au făcut progrese față de anii trecuți și mai ales dacă ne uităm la problema diferențelor de plată cu mare atenție, vedem că într-adevăr există încă o diferență de 17-18%, ceea ce e uh, o diferență medie foarte mare, însă în ce privește participarea la piața muncii a femeilor, S-au făcut progrese în Europa în, prima, în primul deceniu al, deceniu al acestui secol. Însă problemele rămân, sunt complet de acord. Această diferență de salarizare este încă foarte mare. Trebuie să vedem experiența țărilor nordice în special, unde s-au obținut rezultate mai bune și unde există mai multe femei în poziții de conducere ce pot eu să fac este să ajut uh, femeile promovând schimbări în reglementarea privind concediul de maternitate, să ajut femeile antreprenori îmbunătățind legislația care este menită să stimuleze femeile să intre în afaceri, să devină antreprenoare și, în general, trebuie să uh, introducem aspectele legate de egalitatea de gen în toate uh, propunerile legislative, să ținem seama de această chestiune în orice propunere legislativă. Mulțumesc, uh, spune doamna Siri. Am o întrebare suplimentară. Ce am încercat să spun eu a fost că diferențele de salarizare în anumite state membre cresc în loc să scadă. Vorbiți de o medie de 17%, dar în Estonia, țara de unde vin eu, diferența aceasta este de 33%. Acum 5 ani era de numai 22%. Care va fi procentajul după criza economică? Nu știm dacă va crește și mai mult sau nu, dar acest stat membru de care vorbesc și multe altele nu dau niciun fel de atenție uh, la ce s-a decis aici în Uniunea Europeană. Eu sunt președinta Asociației Femeilor Estoniene și noi întrebăm constant ce face Comisia Europeană în legătură cu aceste țări care încalcă în mod constant regulile. Domnul comisar, diferența aceasta de 33% este în mod clar uh, cea mai mare pe care, de care știu, de care am auzit eu și va trebui să uh, acordăm o atenție specială acestor uh, disparități foarte mari. Cred că trebuie să vedem dacă e rezultatul crizei sau nu, dar indiferent cum ar fi, aceste cazuri speciale trebuie abordate. Și am spus înainte că există o mare diversitate în țările europene și trebuie să privim lucrurile dincolo de cifrele medii. Trebuie să recunosc că nu cunosc contextul special al țării dumneavoastră, dar vă promit că voi examina această chestiune și voi cere serviciilor uh, Comisiei să-mi uh, explice cauzele specifice ale acestei situații, pentru că este aproape dublu uh, față de media și deja media e destul de rea și cere o soluție rapidă. Dar dacă e legat de discriminare, atunci evident Uniunea are un rol puternic de jucat aici. Doamna președinte, mulțumesc că acum ajungem la uh, cele două întrebări ale comisiei, reprezentanților Comisiei de Cultură. Primul uh, va vorbi domnul uh, Georgios Papa Nicolau în numele grupului PPE. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar desemnat, aici, aici sunt, mă vedeți? Sunt chiar în fața noastră. Ați vorbit despre sărăcie și șomaj în rândul tinerilor și despre faptul că unul din cinci tineri eh, trăiește foarte aproape de Uh, limita sărăciei și că șomajul la tineri este dublu față de în restul populației. Dincolo de aceasta, putem vedea că din abordările generale ale Comisiei privind uh, problema educației, înțelegem că acești oameni, par, acești tineri par să aibă mai mult o educație mai bună decât în trecut, și uh, pe lângă faptul că e greu să-și găsească o slujbă, atunci când în fine își găsesc una, ea nu uh, se potrivește cu uh, pregătirea lor, sunt supracalificați pentru acesta. Deci întrebarea mea este, ce intenționați să faceți ca să ușurați situația tinerilor? Cum puteți îmbunătăți aceste structuri pentru a avea o mai bună potrivire între nevoile pieței muncii și capacitățile și ceea ce învață tinerii în școli? Agenda uh, pentru crearea de noi locuri de muncă ar trebui să ajute foarte mult uh, sistemele naționale și piețele muncii, de asemenea și sistemele de instruire, de educație să rezolve această problemă pe care o menționați și anume nepotrivirea între capacitățile și uh, calificările tinerilor uh, care părăsesc băncile școlii și nevoile pieței muncii. Sunt sigur că în mare parte aceasta e responsabilitatea sistemelor de educație și uh, o altă cauză este lipsa unor politici active de uh, ocupare a forței de muncă în țările membre, unde vedem uneori cifre absolut șocante de șomaj și sărăcie în rândul tinerilor. Și este de asemenea adevărat și asta ne, ne face să înțelegem că dacă această situație este ignorată în rând, când vine vorba de tineri, ea va deveni în timp o problemă structurală, de șomaj structural și de excludere socială, care se va perpetua și care va genera costuri din ce în ce mai mari, costuri sociale din ce în ce mai mari. Așadar, intenționăm să folosim uh, datele adunate de experții Comisiei și rapoartele făcute de aceștia pentru a ajuta statele membre să aplice lecțiile învățate. Domnul uh, Papa Nicolau, în ciuda problemelor pe care le-ați menționat, tinerii uh, tind să aibă mai multe calificări astăzi decât uh, în trecut și cu toate acestea ei nu au un acces ușurat pe piața muncii pentru a-și folosi aceste calificări. Și cred că cea mai bună cale de a dezvolta, de a, avea, de a acumula experiență de lucru și de a obține o slujbă este să existe programe practice uh, și care să permită tinerilor să acumuleze experiență practică, însă ă, asta dă ocazia unor angajatori să exploateze practic tinerii prin intermediul acestor programe de practică și aceste programe nu par să îi ajute să-și rezolve problemele. Dacă ne uităm la situația din Grecia, de exemplu, există o grămadă de programe de practică care ar trebui să fie bune, dar până la urmă sunt folosite de angajatori ca să exploateze tinerii, să-i plătească prost sau deloc. Uh, în legătură cu aceste uh, programe și scheme de practică, de ucenicie, uh, acestea au devenit o parte a eforturilor de luptă împotriva crizei economice în cadrul Uniunii Europene, în țările membre și cred că aici uh, ele pot juca un rol semnificativ și pot crea suficiente locuri de muncă dacă tinerii uh, care uh, sunt încadrați în aceste programe sunt tratați corespunzător și nu dacă sunt exploatați, dacă nu sunt plătiți corespunzător sau nu sunt plătiți deloc. Atunci, sigur că vor fi probleme serioase și va trebui să găsim moduri prin care să intervenim s-au introdus tot felul de noi scheme de uh, programe de practică profesională și trebuie să le analizăm pe fiecare parte și să vedem dacă toate principiile sunt uh, respectate. Mulțumesc, spune doamna președinte. Ultima întrebare din partea Comisiei de Cultură va fi pusă de colega noastră din partea Socialiștilor și Democraților, doamna Mary Honeybaum. Aș vrea să vă zgândăresc puțin, domnule comisar, negator, cu această problemă a șomajului în rândul tinerilor. Înțelegeți din numărul mare de întrebări puse pe această temă cam cât de importantă este pentru noi această chestiune și cât de mare e problema în toată Uniunea Europeană. Sigur, partea problemei se leagă de calificările profesionale și aș vrea să reiau uh, subiectul de unde a fost lăsat de uh, antevorbitorul meu în legătură cu mai ales uh, cu educația academică. Mulți tineri care ies de pe băncile universității fără calificări relevante, după aceea trebuie să facă tot felul de programe de calificare profesională peste ce au studiat deja. Și de asemenea vreau să vă uh, forțez să dați niște răspunsuri concrete în legătură cu soluțiile pe care le-am putea găsi, pentru că toți, sigur, deplorăm această problemă, dar trebuie să vedem ce facem, ce măsuri vom lua ca să schimbăm și să îmbunătățim realmente situația. Vreau să-mi spuneți cum credeți că putem să potrivim mai bine calificările pe care le obțin tinerii și nevoile pieței muncii. Deci cum să facem ca uh, ei să aibă acele calificări necesare pentru a obține locuri de muncă, pentru a fi angajați și cum veți uh, uh înlătura stigmatul care încă mai există în legătură cu anumite forme de uh, pregătire uh, profesională și să vă asigurați că aceste calificări pot fi transferate și recunoscute de la un stat la altul. Domnul Andor, în primul rând aș vrea să spun că Fondul uh, European Social va continua să susțină activitățile de uh, pregătire uh, profesională, inclusiv activitățile de, de calificare profesională. Și în al doilea rând vreau să menționez grupul de experți New Skills for New Jobs, care va prezenta o serie de recomandări, un set de recomandări privind implementarea continuă a acestei inițiative și în primăvara acestui an Comisia va adopta o comunicare care este menită să dea un nou impuls cooperării uh, la nivel european în domeniul uh, educației profesionale, așa numitul proces Copenhaga. De asemenea, acesta e o chestiune care va fi abordată de președinția, de președinția belgiană și vom uh, vedea că se va da un comunicat nou privind direcțiile strategice în domeniul educației și instruirii. Merci. Euh, il nous reste euh, du temps pour euh, quelques questions complémentaires. Doamna președinte, mulțumesc. Ne rămâne un pic de timp pentru uh, întrebări suplimentare și deja folosim aceeași regulă DONT. Avem o listă de uh, vorbitori. Dau cuvântul domnului Derek Clark din partea grupului EFD. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Andor, știți cu siguranță că în acest Parlament vin foarte multe reglementări și proiecte de directive, multe afectează lumea afacerilor. Marile afaceri, marile întreprinderi pot suporta acest uh, potop. Cele mici nu prea pot și multe dintre ele uh, au mari probleme, se sufocă sub această avalanșă, sub acest potop. Alte reglementări au un impact uh, în ce privește angajarea forței de muncă. Și să nu uităm că aceste afaceri mici, aceste întreprinderi mici angajează cam jumătate de forța de muncă din Europa și nu e idee bună să le sufocăm cu reglementări. Și vreau să vă întreb așadar, ce planuri specifice și semnificative aveți de a reduce povara administrativă asupra acestor întreprinderi mici și mijlocii? The SME sector is indeed... Sectorul IMM-urilor este într-adevăr crucial în ce privește crearea de noi locuri de muncă și Trebuie să susținem această chestiune. Există o parte a agendei uh, comisiei care se referă la reducerea poverii administrative inutile și la simplificarea uh, cadrului de reglementare. Există un grup la nivel înalt, sub conducerea domnului Stoibă, care uh, se ocupă de acest domeniu și are această sarcină de a reduce povara administrativă, dar trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că în acest domeniu uh, reglementarea de tip social are un rol uh, relativ minor. E vorba de alte tipuri de reglementare care îngreunează viața întreprinderilor mici și mijlocii. Cele din domeniul social legislația socială și de legislația muncii nu este uh, responsabilă pentru majoritatea acestor dificultăți. Eu am o cifră undeva de 3% privind impactul. Putem să discutăm această chestiune. Impactul din partea mea e însă foarte mic, dar putem discuta, sigur, și susțin acest grup și voi susține concluziile relevante în acest domeniu. Ați menționat impactul social, dar evident uh, uh, există beneficiul social de a avea o slujbă și n-ați dat prea multe detalii specifice. Pot să vă reamintesc că mai devreme ați spus de câteva, ați menționat de câteva ori directiva privind timpul de lucru și dacă am înțeles bine, ați spus că nu aveați nicio intenție de a reduce și mai mult uh, clauzele de exceptare, clauzele de tip opt-out. Deci puteți confirma că nu veți încerca să stabiliți o dată limită până la care uh, clauzele acestea de exceptare opt-out-urile să fie eliminate. Ceea ce am spus a fost că trebuie să examinăm subiectul dintr-o nouă perspectivă. Am spus că e nevoie ca acest lucru să fie făcut în legătură cu directiva privind timpul de lucru și poate să o punem într-un nou context. În primul rând aș vrea să ascult părerile partenerilor sociali aș vrea să am posibilitatea de a citi o evaluare de impact și am spus de asemenea că, după părerea mea, clauzele de exceptare, opt autorile, nu sunt poate cea mai bună soluție într-un mediu de uniune economică și monetară, dar nu este intenția mea de a mă angaja față de niciun fel de termen limită sau lipsa unui termen limită Uh, atunci când vorbim de directiva privind timpul de lucru astăzi. Doamna președinte, mulțumesc. Ultima întrebare va fi pusă de colega noastră, doamna Tatiana Zdanoca, din partea grupului Verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Estimate domnule comisar desemnat, aici mă aflu. Din cauza crizei economice, unele state economice au fost nevoite să recurgă la asistența financiară a Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional. Între timp, acele țări care au folosit această asistență au implementat măsuri sociale foarte controversate, cum ar fi reducerea pensiilor și a beneficiilor. În țara mea, uh, Letonia, s-a redus uh, plata pentru concediu medical și la fel s-a întâmplat și în Ungaria. Dată fiind uh, criza și faptul că grupurile cele mai vulnerabile sunt cel mai rău lovite, este important ca măsurile sociale să contribuie și la reducerea sărăciei în țările beneficiare și vreau să vă întreb dacă sunteți de acord că aceste condiționalități sociale ar putea deveni parte integrantă a oricărui acord de finanțare, de asistență financiară și de instrument de stabilizare. Și dacă sunteți de acord, cum veți introduce această condiționalitate? Asistența financiară n-a fost uh, oferită doar de Uniunea Europeană, ci de Uniunea Europeană împreună cu Fondul Monetar Internațional. Sunt complet de acord că poate condiționalitățile FMI ar trebui reexaminate și ar trebui implementate cu o înțelegere mai bună a impactului social al crizei financiare și economice și politicile uh, fiscale care sunt menite să răspundă la această criză să le ia și ele în considerare. Uh, a fost un lucru nefericit că s-a ajuns la reducerea pensiilor, a beneficiilor de sănătate, dar și salariile din sectorul public au fost reduse, angajații din sectorul public uh, au uh, fost puși într-o situație dificilă în multe uh, cazuri în, în țările despre care vorbim. E o criză foarte dură, de aceea am început sublinind acest lucru, și am spus că trebuie să atacăm sursele crizei economice, că trebuie să dezvoltăm structurile financiare internaționale și instituțiile internaționale financiare pentru a evita crize similare în viitor. Însă, în acest moment, trebuie, într-adevăr, să avem o asistență țintită spre grupurile care sunt cele mai afectate de aceste reduceri uh, de salarii de pensii și din câte știu eu atât Uniunea Europeană cât și femei au susținut această idee a unor scheme țintite, dedicate și trebuie să vedem cum poate fi îmbunătățită experiența deja acumulată. Așadar, spune doamna președinte, ne mai rămâne uh, puțin timp pentru întrebări complementare. Următoarea, în numele grupului ALDE, va fi pusă de doamna Najaiș. Domnule comisar uh, desemnat, ați uh, dat răspunsuri destul de detaliate în ce privește relația cu uh, sindicatele cu alte instituții, însă atunci când, vine vorba, când a venit vorba de persoanele cu handicap, cu dizabilități, n-ați avut răspunsuri la fel de precise și cred că acestea sunt grupuri uh, pe care noi încercăm să le readucem pe piața muncii cu dificultate și trebuie să le oferim anumită susținere, un anumit uh, grad de ajutor și de suport. Am o întrebare legată de o zonă foarte concretă, foarte specifică. Doamna Redding, viitoarea noastră colegă, uh, s-a referit la nevoia de a ținti astfel de grupuri. Mă gândesc, de exemplu, la persoane cu opțiuni, cu orientări sexuale minoritare și așa mai departe. Intenționați să propuneți măsuri specifice pentru aceste grupuri, pentru a le ajuta? Da, voi colabora cu doamna comisar Reding pe orice zonă care are legătură cu discriminarea și unde s-a emis legislație și unde portofoliul de ocuparea forței de muncă și de politici sociale poate interveni în chestiunea drepturilor fundamentale. În ce privește grupurile pe care le-ați menționat, persoane cu dizabilități, comunități de imigranți, persoane cu orientări sexuale minoritare, trebuie să avem programe țintite și să cerem statelor membre să-și stabilească ținte pentru a, avea, pentru a ajunge la practici de angajare mai inclusive, pentru a avea o societate mai inclusivă. Nu este un program care poate fi pur și simplu inventat într-o zi sau două. Cred că aceste probleme trebuie integrate în uh, programul uh, UE 2020. Deci uh, acesta va fi una dintre chestiunile principale în perioada care urmează în primăvară. Cum să le subliniem în agenda pe termen lung. Doamna Hirsch, doriți să reveniți cu o întrebare suplimentară? Cu alte cuvinte, în ce vă privește pe dumneavoastră, aceasta este o zonă importantă și nu vreți să o lăsați toată în responsabilitatea doamnei Reding. Nu, trebuie să colaborăm și să abordăm toate elementele antidiscriminare. Toate acestea vor fi abordate și uh, sigur, de către doamna Reding, dar aceleași grupuri sunt de asemenea acoperite, ca să spun așa, și de diverse politici sociale din portofoliul meu și asta cere o cooperare și asta vom face. Merci. Euh, nu... Doamna președinte, mulțumesc. Mai luăm două întrebări și apoi domnul comisar va avea 5 minute pentru a încheia această dezbatere. Următoarea întrebare va fi pusă de doamna Reuten din partea grupului PPE. Domnule Andor, am ascultat cu atenție întrebările și răspunsurile și am făcut-o cu foarte multă deschidere. Aș vrea să fac o observație prietenoasă. În majoritatea răspunsurilor dumneavoastră ați folosit cuvântul noi. Aș fi vrut să folosiți cuvântul eu. Dați-mi voie să revin la mai multe chestiuni importante. În primul rând, planul de acțiune. Primul plan de acțiune. Ce veți face în privința lui? Apoi, în ceea ce privește mobilitatea, v-a pus întrebarea și Thomas Mann. Ce veți face pentru 1 mai. Apoi, timpul de lucru. Trebuie să spun că opt-out-ul nu e niciodată o soluție. Și al, tre- al patrulea element este șomajul. Există orientări cu privire la șomaj. Există diferențe în Europa. Olanda are 3,7, Spania aproape 18% rata șomajului. Ce veți face pentru a, în situația aceasta în care orientările nu funcționează. Vă rog să ne expuneți programul dumneavoastră. Ați uh, reluat anumite aspecte pe care le vom discuta. Programul este de a face în așa fel încât obiectivele de ocupare să fie prezente peste tot, în toate politicile. Întregul colegiu al comisarilor consideră că ocuparea și dimensiunea socială trebuie să fie în fruntea priorităților. Avem nevoie de creștere economică, trebuie să depășim criza și avem nevoie de o strategie care ia foarte în serios toate aceste chestiuni și care conține soluții practice. Acestea sunt punctele pe care le vom urmări în următoarea perioadă. Am discutat în cursul audierii despre mai multe aspecte legate de mobilitate. Am spus deja că ne vom ocupa de timpul de lucru după cum uh, ați cerut și dumneavoastră. E o discuție care va interveni fără îndoială după discuția cu privire la dialogul social. What we had in the last years... În ultimii ani a existat o viziune neoliberală asupra economiei de piață sociale ceea ce nu ne-am dorit în această comisie. Ceea ce am dorit noi este ca dumneavoastră să fiți un comisar care este conștient de problemele noastre și de problemele societății în general. Un comisar care vine el însuși cu un plan de acțiune asupra tuturor chestiunilor pe care le-am menționat aici. Va trebui să vin cu inițiative, însă după ce voi uh, folosi toate capacitățile analitice ale Comisiei și după ce voi uh, purta un dialog cu toți factorii interesați pe subiectele relevante. Am uh, subliniat uh, toate chestiunile, am subliniat care este viziunea mea în ceea ce privește soluțiile practice. Voi utiliza inputul, contribuția serviciilor comisiei și voi uh, asculta de asemenea punctele dumneavoastră de vedere asupra subiectelor uh, pe care le-ați menționat. Domnul De Rosa, acum. Mulțumesc! Domnule comisar desemnat, sunteți uh, o persoană calmă. Am vrea să știm, în încheiere, dacă veți lupta pentru principiile și politicile pe care le-ați menționat astăzi. Avem nevoie să știm că Comisarul pentru Ocupare luptă pentru cetățenii europeni Aș vrea să vă pun o întrebare mai ales legată de dimensiunea socială a politicilor externe. Implementarea prevederilor, standardelor Organizației Internaționale a Muncii cu privire la ocupare. Trebuie de asemenea să abordăm problema responsabilității corporative, sociale. E nevoie de reglementări în acest domeniu pentru a construi o abordare globală asupra acestor chestiuni, pentru că Uniunea Europeană nu este izolată. Trebuie să ținem cont de presiunile la care suntem supuși și pe plan internațional. Dimensiunea socială a politicilor externe este foarte importantă, deci. Și întrebarea mea este încă o dată, veți lupta pentru toate aceste lucruri? Da, voi lupta. Am intenția să iau foarte în serios aceste chestiuni și am nevoie și de sprijinul Parlamentului. Fără sprijinul Parlamentului nu putem face progrese, nu putem include implementarea legislației actuale și nu putem veni cu noi inițiative legislative. Când mă refer la cooperarea cu ceilalți comisari, vorbesc despre dezbateri, vorbesc despre un dialog pentru a vedea cum putem uh, rezolva problema sărăciei, a um, imigranților și așa mai departe. Mă angajez să urmăresc, să aplic soluțiile cele mai potrivite și doresc să obțin progrese vizibile în următorii cinci ani în toate domeniile pe care le-am menționat. Uh, thank you very much. Uh, just very Mulțumesc. Foarte pe scurt, în ceea ce privește răspunderea corporativă socială și standardele Organizației uh, Internaționale a Muncii, care sunt pe uh, ordinea noastră de zi, Sigur că vor fi în centrul uh, discuțiilor, având în vedere dimensiunea internațională a muncii. Responsabilitatea socială a întreprinderilor. Este important, vorbim despre întreprinderi care operează pe mai multe continente și trebuie să aibă practici etice. Toate aceste aspecte fac parte din portofoliul meu voi uh, coopera cu Organizația Internațională a Muncii și voi încuraja statele membre să adopte standardele. Voi uh, analiza subiectul. Domnule comisar desemnat, ați răspuns la 40 de întrebări puse în numele tuturor grupurilor politice aveți 5 minute pentru a trage concluziile și mi-ar plăcea să folosiți aceste 5 minute pentru a ne vorbi despre cooperarea pe care vă propuneți să o aveți cu membrii acestei comisii și cu Parlamentul European în general. Ați uh, menționat subiectul uh, de-a lungul acestei audieri, însă este adevărat că deputații vechi și noi sunt uh, puțin uh, frustrați în privința modului în care se cooperează cu Parlamentul, mai ales în codecizie. Avem impresia că s-a privilegiat unul dintre cei uh, codecizionari în cadrul codeciziei. Aveți intenția să corectați acest dezechilibru? Pentru că nu cred că e vorba doar despre paranoia noastră multă lume își spune că în domeniul social există deja numeroase texte legislative, ceea ce e adevărat și în alte sectoare, însă, repet, mai ales în domeniul social, există deci o legislație stufoasă și aceasta este greu de aplicat în statele membre. Comisia posedă un instrument, procedura de încălcare împotriva statelor membre care uh, nu aplică sau aplică prost legislația și aș vrea să vă întreb dacă sunteți gata să aveți în vedere o mai bună utilizare a acestui instrument de către Comisie pentru ca dreptul pe care îl elaborăm aici cu devotament și cu eforturi să fie transpus în realitate. Nu vrem să contribuim la disperarea europeană, vrem să îmbunătățim situația cetățenilor noștri și pentru asta este important ca legislația să fie aplicată. Aveți 5 minute, deci și v-aș ruga să atingeți și aceste două elemente pe care le-am menționat. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru că mi-ați dat ocazia să-mi prezint abordarea, să-mi prezint ideile comisiei astăzi. Cred că discuția de astăzi a relevat faptul că societatea europeană este grav afectată de criză și este o perioadă care e un test pentru modelul social european. Trebuie să gândim împreună soluții, pentru că aceste provocări economice vor rămâne importante și chestiunile cheie ale portofoliului meu sunt afectate de situația economică. Din punctul meu de vedere, Comisia și Parlamentul European trebuie să coopereze strâns în următorii cinci ani. Cred că această dezbatere constructivă este un punct de plecare din punctul meu de vedere. Avem nevoie de o soluție echilibrată de ieșire din criză, trebuie să-i ajutăm pe lucrători să intre din nou pe piața muncii, trebuie să facem față provocărilor structurale care derivă din uh, sectorul uh, energetic, din uh, sectorul educației și în general din politicile macroeconomice. Politica macroeconomică va fi extrem de importantă. Am dat uneori răspunsuri foarte generale, însă cred că este important să ne asigurăm mai întâi că în, toată lumea înțelege angajamentul meu pentru o Europa socială și importanța priorităților sociale în cadrul Europa 2020. În ceea ce privește întrebările doamnei președinte, Comisia trebuie să asigure respectarea tratatelor și trebuie să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a consolida legislația existentă și pentru a asigura aplicarea acesteia. În domeniul ocupării forței de muncă și afacerilor sociale și includerii, mă voi asigura de acest lucru. Includerea este importantă, de asemenea, locurile de muncă ecologice sunt importante. Cred că elementele cheie sunt uh, mereu aceleași. Trebuie să asigurăm de plină ocupare, ocuparea de calitate, locurile de muncă de calitate și coeziunea socială. Și sper că am reușit să vă convin că eu personal sunt hotărât să promovez aceste obiective. Mulțumesc foarte mult! Am ajuns la sfârșitul acestor trei ore de audieri. Dau întâlnire coordonatorilor pentru reuniunea de evaluare a acestei audieri la ora 8 în sala 1G2. Vă mulțumesc foarte mult!